că avem timp, avem 20 de minute la dispoziție pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. O să fiu foarte atent și o să fiu foarte sistematic, pentru că dacă nu respectăm cele 20 de minute, o să stăm aici până sâmbătă, vă garantez. Au fost modificate câteva puncte de pe ordinea de zi, nu o să le menționez acum pentru că le aveți pe masă. Am schimbat ordinea discutării subiectelor pentru că unii colegi m-au rugat uh, Uh, să facă aceste modificări pentru că fie vin mai târziu, fie pleacă mai devreme. Deci aceasta a fost situația. Cred că nici nu este nevoie să mai intru în detaliu. Așadar, uh, este acceptată ordinea de zi uh, în forma actuală, modificată, văd că nu sunt obiecții. V-am spus deja tot ce am vrut să vă spun protocolul, uh, procesul verbal din 20 uh, noiembrie, 90 noiembrie, 2-3 decembrie, toate acestea vă sunt puse la dispoziție și văd că nu există obiecții nici cu privire la acestea. Acestea fiind spuse, putem să și începem programul de astăzi. Din câte văd, primul punct este uh, punctul privind uh, dezvoltarea unui program pentru Marea Baltică. Uh, colega Eck este aici Uh, este responsabilă și, nu în ultimul rând, are cuvântul. Poftiți, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, este un raport atât ușor cât și unul foarte uh, dificil în același timp, pentru că acest proiect are un impact uh, mare pentru țările europene riverane Mării Baltice. Și Marea Baltică acum suferă din cauza diverselor efecte, uh, poluție, uh, poluare, uh, schimbare climatică și, în un ultimul rând, este redusă capacitatea unui dezvoltări durabile, a unor servicii durabile în zona Mării Baltice. Este afectată, nu în ultimul rând, și sănătatea oamenilor care locuiesc în jurul Mării Baltice este afectată și dezvoltarea regională din jurul Mării Baltice și a fost afectat domeniul pescuitului, domeniul turismului, etc. Protecția Mării Baltice, așadar, uh, într-o cooperare a țărilor riverane acestei mări, are o istorie destul de lungă. Șapte state baltice au semnat o convenție în acest sens mai de mult și acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată au fost uh, analizate toate sursele de poluare și au fost incluse în această convenție pentru a fi soluționate. în ultimul rând, statele riverane Mării Baltice trebuie să creeze un ecosistem pentru folosirea durabilă a ecosistemelor Mării Baltice. Dacă este să analizăm geogra- geografia acestei regiuni, atunci vom vedea că marile că mare parte din apele uh, din regiune uh, au legătură cu Marea Baltică. Deci vorbim așadar despre un sistem uh, de ape foarte bine dezvoltat. Nu în ultimul rând, Marea Baltică a devenit marea interioară a Uniunii Europene. Prin urmare, este nevoie ca la nivel comunitar să facem față provocărilor cu care se confruntă această regiune și statele din această zonă. Foarte multe activități au loc în uh, această zonă, însă multe rămân fragmentate, necoordonate și depind foarte mult de resurse relativ limitate de cercetare la nivel local sau la nivel național după caz. Deci este nevoie așadar despre un plan de acțiune comun. pentru a asigura o cooperare durabilă între statele baltice și între, cerce între uh, cercetători, statele uh, următoare, Danemarca, uh, Germania, Estonia, uh, Suedia și altele, au inițiat un program de cercetare comună pentru Marea Baltică. Bazându-ne pe articolul 169 al tratatului, uh, acest program se încadrează în ceea ce prevede tratatul și se numește Bonus 169. Este vorba despre un program unic de cercetare pentru Marea Baltică ce sprijină obiectivele de mediu din această zonă, lucru care, asupra căruia s-a decis anul trecut. Este vorba despre o strategie marină și maritimă care va fi inclusă într-o directivă. Care este scopul acestui proiect? este de a ajuta um, o structură de a permite o structurare mai bună a regiunii respective. Va avea loc și un follow-up al programelor uh, din trecut, care se numește Bonus Eranet și Eranet, care se numesc Bonus Eranet și Eranet Plus, astfel încât statele participante să poată continua activitățile întreprinse în trecut. Știm cu toții că nu este deloc ușor, dar este foarte important să facem acest lucru. Și, desigur, uh, și Federația Rusă va fi implicată pentru că este un actor important în această zonă și este o sur- reprezintă și o sursă de poluare foarte mare pentru Marea Baltică. Ne bazăm așadar pe articolul 169, de aici vine și numele bonus 169, care prevede uh, implicarea comună a statelor baltice în acest program, implicarea structurilor executării acestui program. Mai mult decât atât, obiectivele proiectului acesta sunt uh, în concordanță cu programe cadru anterioare, astfel încât se va contribui la dezvoltarea durabilă a regiunii și se vor efectua proiecte de cercetare de mediu de asemenea. Statele care participă au uh, căzut de comun acord că acest program este de interes economic european. Este vorba despre rețeaua bonus IIEEG, care a fost stabilită la Helsinki, în Finlanda. Comisia a promis și salutăm acest fapt că va contribui cu aproximativ 50 de milioane de euro pe durata programului Bonus 169, care va fi de șapte ani. Consider că, făcând acest proiect, vom reuși să atingem obiectivele propuse, va trebui să ne mișcăm repede și eficient, astfel încât să evităm suprabirocratizarea întregului demers. Nu cred că ar trebui să introducem noi măsuri birocratice, mai uh, degrabă ar trebui să debirocratizăm întregul demers. Am avut audiere în toamnă în acest sens și au participat uh, toate universitățile, toate organizațiile și instituțiile vizate și au subliniat această problemă în detaliu, aș zice. Propunerea Comisiei în ceea ce privește participarea comunității la programul bonus este de asemenea stipulată, mai ales în activitățile de cercetare. Am discutat acest lucru în nenumărate rânduri în trecut. Dacă implementăm acest program în mod corespunzător, atunci vom putea oferi un model pentru alte comunități de cercetare. De exemplu, zona Dunării, uh, zona Mării Mediterane, uh, Marea Nordului și așa mai departe. Așadar, avem aici posibilitatea de a, de a acorda un model. Spun acest lucru pentru că, iată, avem posibilitatea să dăm un exemplu celorlalte regiuni. Marile probleme în legătură cu care au existat discuții în comisie și la Consiliu. În primul rând este vorba de structura în două etape. În propunerea comisiei, programul bonus ar trebui să fie implementat în două faze distincte. Am mai avut această discuție. Uh, este vorba despre două etape pentru aplicare. Acum însă, Comisia vrea să avem două etape în cercetare. În prima etapă, care va dura 2 ani, se vor efectua platforme de consultare cu statele membre implicate, se va pregăti o agendă de cercetare strategică și vor fi găsite modalitățile de cercetare, după care va urma faza de implementare de 5 ani. Ei bine, în această etapă va fi desfășurată, uh, va fi desfășurată etapa ulterioară cercetării. vor fi lansate și proiecte adiacente uh, programului Bonus 169, număr de 3. Având în vedere experiența uh, cercetării în cooperare și având în vedere faptul că avem deja o structură de rețele de fonduri și alte asemenea lucruri care deja sunt implementate, Cred că ar trebui să discutăm această nouă propunere privind implementarea în două etape, propunere venită din partea Comisiei. Iată de ce aștept cu nerăbdare opiniile dumneavoastră cu privire la acest subiect. În timpul etapei de pregătire, rețelele de fonduri EEG au uh, căzut de acord cu propunerea Comisiei. Au existat, desigur, diferite interpretări ale principiului care stă la baza uh, acestui lucru și trebuie să discutăm această, uh, această chestiune. Având în vedere rezultat, dacă rezultatele acestei valori sunt pozitive, atunci vom putea merge mai departe este foarte important. Nu ar trebui să fie o decizie dacă mergem sau nu mergem mai departe. Suntem foarte siguri că bonus 169 trebuie să se întâmple. Așadar, când discutăm despre evaluare, ar trebui să discutăm doar despre eficacitatea structurii și, și, și nu să ne concentrăm asupra faptului că trebuie să continuăm sau nu. participa, trebuie să, nu trebuie să pierdem timpul și să irosim uh, uh, timp prețios pentru cercetare. Alt subiect pe care ar trebui să-l discutăm este acela al finanțării și al modului în care se va desfășura aceasta. Aici se discută despre un sistem comun de finanțare. În propunerea Comisiei, toate statele participante sunt obligate să participe cu o finanțare și cred că este foarte bine că se întâmplă acest lucru. Știm că fiecare stat membru are, o, are diferite posibilități de a participa din punct de vedere financiar, fie cu bani, fie cu infrastructură, fie cu uh, forță de muncă, cu locații și așa mai departe. Ei bine, este preferată această finanțare la comun din punct de vedere comunitar, având în vedere proiectele și viitorul acestora, dar ar putea să existe probleme constituționale în anumite state membre în etapa de implementare. E bine, nu putem să tergiversăm un astfel de proiect important în așteptarea modificării Constituției în două, trei state membre. Deci trebuie să continuăm, motiv pentru care este nevoie să găsim o finanțare comună virtuală, o formulă uh, optimă, astfel încât fiecare stat membru să poată contribui într-o formă sau alta la finanțarea proiectului într-o formă evident acceptată din punct de vedere legal. Așadar, trebuie să găsim o soluție fezabilă aici. Și să încercăm, bineînțeles, să evităm complicațiile legale care ar putea să tergiverseze proiectul. Acestea fiind spuse, nu vreau să prelungesc discuția. O să pun punct aici. Sunt foarte curioasă să aud opiniile membrilor comisiei pentru că acest proiect acest proiect uh, reprezintă o, unul foarte important din punct de vedere al conținutului, din punct de vedere al obiectivelor, dar și din punctul de vedere al formei sale, care ar putea să ofere un exemplu pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimată colegă! Domnul Ghile care cuvântul acum. Dziękuję bardzo. Jest, dyskutujemy na pewno bardzo Mulțumesc. Discutăm acum în această fază inițială al proiectului Comisiei. Marea Baltică este o mare internă a Uniunii Europene, este, are un grad redus de salinitate și chiar dacă se află la nord, nu îngheață complet. Suferă de diferite tipuri de poluare, poluare endogenă, dar și poluare din surse externe. Aș uh, dori să mă refer la aliniatul 3C, care vorbește despre efectele uh, fluvilor care se varsă în această mare, Oderul și Vistula. Alte țări, cum este Federația Rusă, poluează și această poluare reprezintă un procent mare din uh, poluarea acestei mări. Dar uh, Federația Rusă trebuie să se angajeze, să, să facă investiții și trebuie să aibă un rol important în acest proiect în cadrul uh, cooperării dintre Rusia și Uniunea Europeană. Federația Rusă trebuie deci să fie luată în considerare pe cât se poate de mult. În ceea ce privește finanțarea acestui proiect, aș vrea să fac câteva observații. În primul rând, fondul comun. După cum am spus, uh, este menționat în cel de-al șaptelea program cadru, dar suferă de multă birocrație și din cauza aceasta s-au registrat deja întârzieri. Fondurile din acest fond comun nu sunt uh, folosite în mod optim, de aceea trebuie să propunem să facem propuneri pentru o mai bună funcționare a acestui fond comun. În al doilea rând, structura proiectului în două faze, o primă fază de analiză și apoi uh, luare de decizii, dar e nevoie de mai multe analize succesive. E nevoie de o evaluare la jumătatea parcursului pentru a trece apoi la a doua fază de realizare a proiectului. Au existat uh, programe similare în trecut, de exemplu, reglementare pentru IMM-uri, uh, pentru persoanele în vârstă, programe documentate similar în trecut și experiența din aceste programe ar trebui să ne ajute în abordarea acestei, uh, acestui program. Apoi, în ceea ce privește cheltuielile și infrastructurile la care trebuie să contribuie diferitele state membre. E, uh, nu trebuie să uităm că va fi vorba de o anumită că lucrurile vor veni încet, încet, în Organizarea încă trebuie discutată cu Comisia și cu Secretariatul Proiectului Bonus. Mulțumesc. Domnul Balcitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, pirmiausia, noriu pasidžiaugti Europos komisijos rodomų. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, aș vrea să-mi exprim bucuria pentru faptul că Comisia Europeană acordă atenție mare Mării Baltice. Cu acest proiect, sigur că situația în toată regiunea Mării Baltice va fi îmbunătățită. Doresc să o felicit pe doamna Eck pentru munca extraordinară întreprinsă de dânsa. Iată, a elaborat un document extrem de important. Sper ca acesta să fie la fel de valoros și în momentul în care va fi pus în practică. Aș dori să fac câteva remarci cu privire la acest subiect. În primul rând, aș vrea să mă refer la cele două etape de implementare a programului Bonus 169. Este ciudat că acest proiect este structurat atât de strict în două etape. Dacă discutăm despre uh, cercetători independenți și despre analizele întreprinse de aceștia, uh, Cred că acest, această limitare în timp și încadrare în timp este mult prea strictă. Cred că ar fi mai indicat ca statele membre să discute despre uh, uh, proiectul acesta de cercetare comun, astfel încât mai târziu, abia în etapa implementării proiectului, acestea, statele membre, să ia legătura cu experți sau să discute cu experți și unele cu celelalte. Această metodă ar uh, determina ca multe state membre să implementeze proiectul în paralel. Și acum, în ceea ce privește fondul comun, nu aș vrea să repet ceea ce a spus deja colegul meu. Contribuțiile statelor membre care trebuie să curgă în acest fond comun, sigur că vor soluționa multe probleme, dar Totodată, apar și anumite probleme de ordin juridic în, în uh, unele state membre. Este imposibil să facem rost de finanțare dacă nu avem un obiectiv clar definit. Ei bine, acest, uh, această chestiune ar putea să afecteze în mod negativ proiectul. Uh, sper să țină cont Comisia de aceste două de aceste două observații și sper să lucrăm la această strategie cât mai repede ca să putem să o implementăm. Uh, mulțumesc, domnul Van Nistelrooy, acum spune președintele. Domnule președinte, astăzi avem un prim schimb de opinii în legătură cu acest document. Putem uh, să avansăm câteva idei în legătură cu um, modul în care este el construit și apoi să trecem la elemente mai concrete. Uh, abordarea doamnei Eck uh, este, după părerea mea, bună și cred că avem nevoie de un proiect din două faze. Pentru că dacă proiectul nu este bine organizat, uh, va fi greu ca statele membre să se angajeze uh, pe deplin și de aceea și cercetarea va rămâne așa foarte aproximativă și nu va permite rezolvarea problemelor specifice. Nu e vorba de a face cercetare fundamentală la scară mondială, e vorba de rezolvarea problemei Mării Baltice pe care trebuie să rezolvăm cu toții împreună. De aceea insist asupra acestei uh, prime faze proiectul trebuie bine împărțit între diferitele părți, altfel problemele vor rămâne nerezolvate. Cred că aici cel mai important lucru pentru Marea Baltică va fi să um, se facă programe de investiții, programe practice comune pe sectoare. E vorba de finanțare comună, pentru că aici e vorba de lucruri legate de politica regională, de investițiile care se fac în acestea, după cum a, după cum a spus domnul Gerec. Deci acest angajament al tuturor statelor din zonă este foarte important. Insist asupra acestui lucru și trebuie să vedem cum putem încadra acest proiect uh, foarte bine în comun și nu ca fiecare stat membru să facă ce dorește în colțul său insist asupra acestui lucru. Rezultatele în faza practică uh, se vor regăsi dacă lucrurile se fac în comun. Dar trebuie să evităm luarea de decizii rapide care să devină prea puțin realitate, care să fie prea puțin aplicate. Um, vom reveni apoi asupra unor detalii legate de reglementare. Sunt absolut de acord că regiunea Mării Baltice poate să devină un exemplu. Parlamentul s-a pronunțat în acest sens și, după părerea mea, e foarte important să vedem cum în anumite părți ale Uniunii Europene se pot face cercetări, se poate face inovare, se poate reglementa cu toate tipurile de avansuri, avansări necesare în domeniul ecologiei, transporturilor și așa mai departe. Deci, iată, putem vedea cum putem integra aceste elemente într-o regiune care poate apoi să devină un exemplu, dar trebuie să evităm să vorbim mult despre asta și să facem puține lucruri concrete. Dar dacă facem lucrurile în mod optim, regiunea poate deveni un exemplu și dacă putem coopera cu Rusia, cu atât mai bine am putea include acest proiect în acordurile între Rusia și Uniunea Europeană. Mulțumesc! Există o luare de cuvânt din partea Comisiei, domnul Mati. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să mulțumesc doamnei raportor uh, pentru raportul său în legătură cu programul bonus. Uh, Comisia Europeană susține, bineînțeles, această propunere care a făcut obiectul unei analize în detaliu din partea noastră. De altfel, am lucrat uh, la aceasta de doi ani deja, împreună cu consorțiul Bonus, uh, care își are sediul la Helsinki. Comisia la Comisia Europeană ne-am gândit mult cum să prezentăm această propunere și aș vrea să subliniez importanța strategică a primei faze, faza strategică, care va permite să punem la punct împreună cu partenerii um, o, un program de cercetare cu obiectivul de a sprijini politicile europene dacă programul bonus este important pentru regiunea Mării Baltice, sunt de acord că este foarte important pentru structurarea spațiului european de cercetare. Deci, trebuie să devină un exemplu pentru viitor. În ceea ce privește această contribuție comună a statelor din zonă um, la proiect. Uh, știți că s-au făcut analize deja mai de mult în legătură cu articolul 169, mă refer aici la raportul Van Velsen, transmis uh, Parlamentul European și Comisia ține cont de concluziile lui Van Velsen și de aceea am propus uh, am propus finanțarea comună a acestui program pentru că este cel mai bun uh, mod și cel mai rapid mod de a demara acest program din punct de vedere practic. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mul- Mulțumesc, domnul Odi, dar foarte pe scurt, vă rog. Mă întreb în legătură cu rolul statelor membre în politici comunitare ca aceasta. Mm, dacă facem o comparație cu Marea Mediterană, care este una dintre cele poluate mări din lume, um, mai întâi uh, ne-am gândit la participarea statelor membre din jurul Mării Mediterane și până la urmă toată Uniunea Europeană a participat la finanțarea acestui proiect. Ne putem întreba care este rolul statelor membre și trebuie să participe doar statele membre din zona Mării Baltice, din jurul ei, sau toate statele membre ale Uniunii? Mulțumesc. Doamna Eck, încă o dată, pe scurt, vă rog. Intervenție fără microfon. Vrea să spună ceva și, și Consiliul, sau nu? Este rândul dumneavoastră. Văd că nu mai vrea nimeni să ia cuvântul. Uh, uh... Mulțumesc! Doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor la această discuție. Mai întâi, în ceea ce privește Rusia. Not only uh, uh, according to its, its geographical, um... Mai întâi, legătură cu Rusia și situația ei uh, geografică, pentru că este o țară din zona Mării Baltice, dar care generează o mare parte din poluare. Și Rusia a identificat Marea Baltică ca fiind uh, una dintre căile pe care exportă energie, nu doar gaze naturale. Flota rusă uh, circulă mult uh, prin, pe această mare, deci, bineînțeles, Rusia trebuie să se implice în proiect și uh, programul oferă posibilități de asociere a Rusiei, atât la cercetare cât și la finanțare și structuri practice. Iată, un lucru bun. Este o problemă comună, definită ca atare și este important uh, să punem în practică acest, uh, aceste prevederi. Avem mai multe proiecte baza articolului 161, mai întâi uh, pentru um, ecosistem, al doua pentru IMM-uri și al treilea pentru metrologie. Dar mai există încă o structură într-un alt proiect care acoperă mai multe zone, este de proporții mai mari și poate, tocmai pentru că e mai complicat, e un lucru bun să ne gândim bine la strategie și la modul în care trebuie să se organizeze cooperarea pentru a ne realiza obiectivele cu acest proiect. Având în vedere situația actuală uh, a dezvoltării locale din zona respectivă, mai ales în noile state membre, având în vedere că avem nevoie de îmbunătățirea a situației uh, economice din zonă și de o curățare a zonei, zonele uh, în care apa rămâne stagnantă uh, devin din ce în ce mai mari. Situația pescuitului este gravă. Deci, Iată, Marea Baltică se află într-o poziție unică la nivel mondial, într-o situație dificilă și Uh, condițiile de viață din zona acestor, acestei mări, din jurul acestei mări, uh, trebuie îmbunătățite pentru ca oamenii să rămână sănătoși, să aibă o speranță de viață mai ridicată și pentru a permite dezvoltarea regională și a nu uita, bineînțeles, problemele de mediu. Și um, multe dintre aceste chestiuni sunt legate de ce se întâmplă cu sistemul de circulație a apei din Marea Baltică. De aceea, iată, probleme grave și de aceea este important să facem lucrurile în mod practic, eficient, să uh, optimizăm folosirea resurselor și Comisia consideră această, um, acest proiect ca o parte din uh, um, zona europeană de cercetare, un lucru bun pentru că va fi un, um, mesa, un uh, exemplu pentru viitor. Acum, cum ne organizăm de cum încolo? Voi organiza o ședință cu raportorii din umbră, probabil la Strasburg, pentru că raportul va fi trimis uh, pentru traducere vinerea viitoare. Deci, iată, trebuie să ne mișcăm foarte rapid și sperăm să putem vota acest text dacă cădem de acord asupra unui text bun uh, în iunie sau cel târziu în iulie. pentru a răspunde nevoilor Mării Baltice și a oamenilor din zonă și pentru a ține pasul cu ceea ce s-a făcut până acum. Mulțumesc uh, Ați avut dreptate, aveți dreptate. Voi uh, adăuga un element. Ieri am discutat cu președinția spaniolă care mi-a cerut să se ajungă, dacă se poate, la un acord în prima lectură. Cred că trebuie să ne gândim bine um, uh, pentru că Acordul în prima lectură, în principiu, este doar o excepție, trebuie uh, urmată procedura normală. Da, în orice caz, vom încerca să ne mișcăm cât de repede, dar oricum trebuie să lăsăm lucrurilor timp. Uh, trebuie să lăsăm și timpul necesar pentru consultare. Iată. Cam asta ar fi. Am uh, încheiat acest punct și doresc uh, să vă spun că dacă continuăm așa, vom avea nevoie de, de două ori mai mult timp decât avem și vom trebui să lăsăm deoparte anumite rapoarte. Deci, vă rog, ar trebui să avansăm cât de repede. Următorul punct, uh, examinarea sistemului uh, european de navigație, de radionavigație la jumătatea parcursului. Vă rog. Domnul Remec. Mulțumesc. Avem acum posibilitatea de a trece, de a, de a pleca din Marea Baltică pentru a um, ajunge în spațiu și sper că vom putea ateriza sau ameriza într-un fel sau altul după aceea. Cred că este un avantaj să discutăm despre toate aceste sisteme și modul în care le putem folosi atât pe uscat cât și pe mare. Dragi colegi, Raportul meu reunește mai multe aspecte. Vă voi prezenta aici aspectele cele mai importante. Doresc să vă spun că acest raport se bazează pe mai multe documente, printre care raportul uh, domnului Grant și cel al domnului Toșenovski. Cred că acest uh, sistem de cooperare cu cei doi raportori uh, funcționează foarte bine și multe, mulți colegi uh, au luat deja cunoștință de aceste, uh, de aceste documente și vor participa la redactarea documentului meu. Cred că e important să păstrăm o continuitate între rapoarte. Și eu personal cred că E foarte important uh, faptul că aceste documente există, nu doar pentru Parlament, ci pentru activitățile Uniunii Europene în general, pentru că astfel de programe de radionavigație fac parte din proiectele ambițioase ale Uniunii și pentru mulți deputați uh, sunt subiecte controversate, nu doar în ceea ce privește finanțarea, ci și pentru a arăta cetățenilor faptul că nu dorim doar să concepem proiecte, ci și să le punem în aplicare. Deci să ajungem într-o fază în care statele membre să poată beneficia concret de pe urma lor. Și astfel Uniunea Europeană poate obține un avantaj clar și este de responsabilitatea noastră ca aceste proiecte să meargă înainte. Există și elemente mai filozofice în acest document. De exemplu, problema finanțării și modul în care se poate continua să se financeze acest proiect, diferitele activități, poate nu ne permit uh, să vedem cum vom proceda pe viitor dacă nu avem o finanțare suficientă. Trebuie să controlăm costurile, dar Trebuie să vedem ce vom face pe viitor și e nevoie de cooperare cu sectorul uh, privat și cel public. Vom vedea cum va funcționa. Deci, iată, trebuie să creăm un nou model, să vedem care sunt și posibilitățile de cooperare internațională cu țări terțe de pe alte continente, um, deci din afara Uniunii Europene. Trebuie să vedem ce se poate face, cum ne putem plasa în uh, relație cu proiectele comparabile din uh, China, din Rusia sau din Statele Unite. Trebuie să îmbunătățim și competitivitatea Uniunii Europene în acest sens față de celelalte programe. Nu va fi ușor, Știm deja uh, cum uh, merge Galileo și va fi greu să avansăm pentru că știm că rețeaua va putea funcționa doar în momentul în care uh, vom avea infrastructura necesară pentru a oferi sub, uh, serviciile respective. Deci, mai e nevoie de dezvoltarea proiectului deocamdată toate problemele nu sunt încă rezolvate și dacă dorim ca acest program să ajungă la bun sfârșit, trebuie să acționăm. Iată, sunt doar câteva observații. Cred că această evaluație la jumătatea drumului este importantă, dar cred că e important de asemenea uh, să ne angajăm pentru a continua acest proiect și dincolo de anul 2013 în ceea ce privește organizarea, elementele tehnice, punerea în aplicație și finanțarea. Numai astfel vom putea continua să dezvoltăm sistemul, pentru că e vorba aici de prestigiul Uniunii și al Parlamentului. Sper că voi putea conta pe sprijinul și pe cooperarea dumneavoastră. Vă mulțumesc și voi asculta acum observațiile dumneavoastră. Mulțumesc. Colegul Brizina are cuvântul acum. Eh, jak už zdůraznil pan zpravodaj, Mulțumesc, domnule președinte. După cum a subliniat deja raportorul, acest proiect european are o semnătate foarte mare. Sigur, eh, va reprezenta o sursă de inovare și de progrese științifice și, în ultimul rând, acest proiect trebuie să furnizeze servicii. Dar cum să fie structurat un asemenea proiect complex? Cred că este un proiect atât de important pentru că uh, Parlamentul European urmărește de atent, uh, foarte atent modul în care uh, acest, uh, modul în care sateliții sunt organizați și modul în care proiectul se va implementa în ultimul rând cu privire la aceștia. Cred că este foarte important să fim atenți, să nu întâmpinăm aceleași dificultăți ca la inițierea proiectului Galileo. Să nu uităm că atunci mai multe firme au clacat, astfel încât implementarea proiectului a întârziat. De aceea, pașii concreți pe care îi vom întreprinde trebuie să fie foarte atent făcuți. Și, desigur, dacă este nevoie, trebuie ca și instituțiile politice, inclusiv Parlamentul nostru, să intervină. Mă bazez pe faptul că acest raport este pe mâini bune și sper că aceasta este situația. Raportorul este singurul membru din această sală care are posibilitatea uh, de a uh, face acest raport cum trebuie și cu siguranță uh, este pe mâini bune. Eu, în calitate de raportor din umbră, îl voi sprijini în toată munca sa. Mulțumesc, doamna Hall. Thank you. Um, I think we, we all understand that... Mulțumesc. Cred că înțelegem cu toții că programul Galileo are un rol esențial pentru că el furnizează servicii pentru noi în Europa, independent de sistemul de sateliți ai continentului. Și nu e surprinzător faptul că punem mare valoare pe acest program. E important însă să privim lucrurile dintr-o perspectivă echilibrată și să nu sprijinim acest program uh, orbește, oricât ar fi de important la nivel politic. Aș vrea să subliniez câteva aspecte care au, pe care le-am întâlnit la audierile comisarilor. Comisarul desemnat Daiani a spus că era mai puțin alarmat de ce a transpărut în presă cu privire la Galileo și Aș vrea să menționez două probleme în special dintre cele mai multe care există. Poate că raportorul ne poate spune ceva. Odată, problema Chinei, care actualmente blochează spectrul pe care vor opera sateliții. China nu dă niciun semn că ar fi dispusă să consimte la soluționarea acestei probleme. Domnul Deani a spus că se dialoguează cu China și a admis că există probleme de armonizare. Aș vrea să știu ce crede domnul Remec că ar trebui să facem, pentru că ne aflăm într-un impas politic, dacă este să citim printre rânduri, nu? A doua problemă, a costurilor. Comisia a admis că costul pentru Uniunea Europeană va fi de 550 de milioane de euro pe an și suntem într-o poziție cam ciudată, pentru că nu există un consimțământ și deja s-au folosit aproape toți banii pentru capacitate operațională, pentru a se finanța etapa de validare orbitală. Deci, practic, noi am finanțat uh, deja uh, cu banii viitorului prezentul. Așa că ce rămâne de făcut? Dacă costurile pentru acest program uh, ies de sub orice control și cresc în mod astronomic, unde credeți că ar trebui să ne oprim? Mulțumesc!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 În trecut, toate grupurile politice și toate comisiile au făcut tot posibilul pentru ca Galileo să rămână un program funcțional și să fie încadrat în bugetul european. Este un proiect extrem de important pentru noi și suntem conviși de faptul că va aduce multe avantaje pentru cetățenii europeni. Dar este foarte important ca costurile să nu ne scape de sub control. De aceea, în raportul intermediar, trebuie să prevedem foarte clar, să uh, vedem foarte clar care sunt riscurile și să nu pierdem timpul inutil. Și, nu în ultimul rând, uh, să nu uităm uh, câte sacrificii a trebuit să facem. Am uh, renunțat la puncte de conținut numai pentru ca programul Galileo să rămână funcțional. Este foarte important uh, să Uh, ne ținem uh, de cuvânt, dar să rămânem și ancorați în realitate. Să ne gândim la alte proiecte, la ITEA și la investițiile strategice care au fost făcute în Uniunea Europeană. Dacă trimitem cetățenilor europeni mesajul că nu suntem capabili să planificăm ceva cum se cade, atunci, bineînțeles că aceștia își vor pierde încrederea în cercetare și dezvoltare, domeniu care pentru noi, desigur, este foarte important în Uniunea Europeană. De aceea, pentru mine este foarte important ca noi să colaborăm strâns cu Comisia Europeană și cu ceilalți agenți implicați pentru uh, ca această încredere să sporească, încrederea cetățeanului în noi. Mulțumesc, domnul Lambert. I'd like to, to share Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă împărtășesc câteva din preocupările noastre. Programul Galileo inițial a fost o inițiativă foarte bună pentru că trebuia să-i ofere Uniunii Europene un serviciu și o poziție mai bună față de SUA. Acum însă suntem într-o situație mai dificilă, cel puțin așa o vedem noi. Din cauza constrângerilor bugetare și a întârzierilor, uh, am ajuns într-o poziție mai dificilă. Avem un sistem care aproape nu are nicio valoare, pentru că nu oferă prea multe servicii. Să avem un serviciu global de navigație nu este o soluție viabilă dacă apare o criză cu SUA, de exemplu, în relațiile cu ei. Așa că ori ne asigurăm că Galileo oferă servicii care, din păcate, astăzi nu sunt disponibile astăzi. Și atunci am obține o valoare adăugată, ceea ce înseamnă o capacitate de plin operațională, sau vom intra mai târziu pe o piață care deja este saturată și vom cheltui foarte mulți bani pe un sistem care nu are nicio valoare. Deci cam acestea ne sunt posibilitățile. Ar trebui să vedem mai clar care sunt opțiunile pentru că fiecare euro cheltuit pe acest uh, sistem nu poate fi cheltuit pe altceva. Eu cred că cetățenii se așteaptă ca noi să ne gândim foarte serios ce facem cu Galileo și vor să fie convinși că orice am hotărât să face cu acest program vom obține o plus valoare. Eu uh, nu am deocamdată niciun răspuns, dar cred că nu ar trebui să uităm acea întrebare această întrebare, adică ce e de făcut, chiar dacă răspunsul ne-ar face pe unii să părem destul de prostuți așa în urmă. Am încercat deja mai multe opțiuni care nu ne-au dus nicăieri, așa că, iată, am ajuns într-o situație care este departe de a fi satisfăcătoare. Așa că uh, cer Comisiei să avem o dezbatere în profunzime asupra acestei probleme. Mulțumesc! Bedanke mich. Ich würde fragen, ob die Kommission das Wort. Mulțumesc pentru intervenții. Vrea și comisia să ia cuvântul. Cine este reprezentantul comisiei? N-are nimeni nimic de spus? Vă rog. Bună ziua, domnule președinte, bună ziua, doamnelor și domnilor. În primul rând, permiteți-mi să mulțumesc uh, raportorului pentru această inițiativă. Evident, pentru Comisie, următoarea etapă pentru Galileo și EGNOS reprezintă un lucru foarte important. După cum ați spus și dumneavoastră, avem aici un program complex de mari dimensiuni, fiind pentru prima dată gestionat direct de instituții. Va trebui să fim foarte atenți, să ne mișcăm cât se poate de coordonat cu toții. Permiteți-mi mai întâi să spun câteva lucruri despre ce considerăm noi cu privire la acest proiect și mai apoi să răspund la o serie de remarci care au, fost, care au venit din partea membrilor comisiei. Uh, în primul rând, în ceea ce privește acordul cu Consiliul și cu Parlamentul, s-a vorbit despre faptul că Comisia ar trebui să aibă o inițiativă în ceea ce privește acest sistem și să facă ca Galileo să fie operațional în paralel cu EGNOS, pentru ca ulterior să apară în paralel o dezbatere despre cum se va desfășura sistemul după 2030. Știți că ni s-au solicitat propuneri anul acesta. Am, se, termină un an în care am uh, întreprins foarte multe studii în profunzime cu privire la ce trebuie să se întâmple în viitor și în lunile următoare vom veni cu propuneri concrete. Există oarecare urgență pentru aceste propuneri. Asta pentru că ceea ce trebuie să facem este să ajungem la un acord politic între Consiliu și Parlament și cu această comisie ca să vedem cum vom merge mai departe. Acest uh, acord probabil va avea nevoie de o traducere în prealabil pentru ca mai apoi aceasta să parvină tuturor instituțiilor și să se poată negocia. Și mai apoi, tot ceea ce este negociat trebuie să fie implementat. Și aceste lucruri trebuie să se facă la început, până la începutul anului 2014, deci mai avem doar câțiva ani la dispoziție. Evident, în ceea ce privește un astfel de sistem, costurile operaționale uh, sunt mari, uh, așadar nu ar fi bine să existe uh, un vacuum privind finanțarea guvernelor în anii care urmează. Întrebările care necesită un răspuns și permiteți-mi să vă uh, prezint câteva. Cine va opera sistemul, cum vom finanța operațiunile, uh, întreținerea, revizuirea, care va fi rolul sectorului public și ce așteptăm de la sectorul privat? Acestea sunt câteva întrebări. Care este interesul Uniunii, cum va fi menținut interesul Uniunii în infrastructură, de ce cadru legal avem nevoie și ce vom face pentru a încuraja aplicațiile. Sigur, acest sistem este scump. Însă, importante sunt aplicațiile și acolo se află interesul economic. De aceea trebuie să vedem ce rețele se creează. Câteodată am spus că nu putem să creăm o rețea mobilă, în ceea ce privește infrastructura, fără a face ceva pentru consumatorii finali, pentru a crea interfețe pentru consumatorii Uh, final pentru ca aceștia să poată să folosească proiectele în cauză. După cum am spus, în, ultimele, în următoarele luni vom veni cu propuneri concrete care vor reflecta ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, vor arăta unde ne aflăm în prezent și vor privi către provocările din viitor. Permiteți-mi să vă spun despre ce înțeleg eu prin a privi înainte și a, a avea așteptări de la viitor. E bine, așteptările noastre se referă la termenul lung. Avem nevoie de stabilitate pentru aceste programe în următoarele decenii. Evident, un element important este ce trebuie să se întâmple din 2014 până în 2020, să zicem, în plan economic și financiar. Uh, Sigur, vă dați seama că stabilitatea financiară a unui asemenea program trebuie să fie asigurată pe termen lung. Utilizatorii nu vor investi în echipamente, în aplicații de diferite feluri, dacă nu există o garanție că sistemul pe termen lung va fi complet funcțional. Așadar, sigur că așteptăm să colaborăm cu Parlamentul și cu raportorul, cu domnul Remec, pentru a găsi o abordare comună cu toții. Și asta pentru a găsi răspunsuri la întrebările subliniate anterior. Permiteți-mi să vă spun unde ne aflăm în prezent. Aseară au fost semnate contractele cu agenții industriali pentru 14 sateliți, pentru 5 lansatoare, și pentru sisteme de suport de servicii. Este vorba despre 1,1 miliarde de euro. La această sumă se ridică toate acestea. Avem contracte în curs pentru menținerea sistemului, pentru un proces de follow-up, uh, pentru o serie de pachete, care la fel se apropie de suma de 1 miliard anul acesta. Din ceea ce a spus comisarul Tajani, uh, da, am putut concluziona cu toții că nu ajung, că nu putem în situația de acum să completăm sistemul dacă nu mergem mai departe. Am stabilit termene limită pentru uh, finalizarea serviciilor. Vom avea 18 sateliți. Am comandat deja 14. Plus mai avem încă 4 sateliți în construcție, astfel încât vom avea o constelație de 18 în total. Uh, care vor fi operaționali din 2014. Astfel, vom putea să oferim trei servicii. Odată, serviciul deschis, serviciul public, echivalent serviciului american de GPS pe care îl folosiți în instrumentele de navigație prin satelit de acum, este foarte important să spunem că acest serviciu este perfect compatibil cu sistemul GPS american. Așadar, instrumentele viitoare nu vor, mai resim, nu vor resimți diferența între cele două sisteme și le vor accepta pe ambele. Deci, uh, utilizatorii vor descoperi mult mai mulți sateliți uh, decât cei 18 sateliți Galileo. Este important acest lucru pentru că, iată, viabilitatea uh, sistemelor GPS și a celor sistemelor combinate este un lucru foarte bun. Iată un progres în acest sens. De asemenea, din 2014 încolo vom oferi un serviciu de search and rescue, de salvare, care nu este oferit de celelalte sisteme de navigație prin satelit. Așadar, Europa va reprezenta un pionier în acest domeniu, un serviciu foarte important pentru care colaborăm cu comunitățile Search and Rescue ca să fim pe drumul cel bun. În al treilea rând, al treilea serviciu oferit de noi va fi serviciul PRS de reglementare publică. Acest serviciu va fi disponibil celor autorizați de statele membre și de statele membre însele. Bineînțeles, conlucrăm cu statele membre în acest sens acum. Celelalte servicii prevăzute este, sunt uh, serviciul comercial și, și siguranța aviației. Aceste două servicii, însă, Uh, pentru ca aceste două servicii să devină realitate, este nevoie ca această constelație menționată anterior să fie operațională din plin. După cum s-a spus, situația financiară acum este oarecum complicată. A trebuit să facem față unor două elemente. Odată costul pentru etapa EOV, eh, cost eh, care a revenit eh, agenției europene spațiale, este vorba despre 500 de milioane de costuri adiționale care au rezultat astfel. Nu am putut să finanțăm această sumă și agenția ne-a cerut să obținem bani de la FOS, FOC. Am făcut acest lucru pentru că a fost o decizie iminentă. Dacă nu am fi făcut acest lucru, atunci această primă etapă ar fi ajuns într-un impas uh, imposibil de depășit și nu am fi mers mai departe. Cealaltă realitate cu care a trebuit să ne confruntăm a fost faptul că prețurile pentru lansatoare au crescut peste tot în lume cu 60 până la 80% în ultimii doi ani, motiv pentru care, iată, am înregistrat un alt cost adițional de 500 de milioane negociem cu privire la celelalte prețuri, sigur că am avut anumite estimări de care am fost conștienți. Haideți să nu spunem că ne-au scăpat costurile de sub control. Au existat o serie de factori externi pe care nu i-am putut prevedea. În concluzie, așteptăm cu nerăbdare dezbaterea pe marginea acestui proiect și, după cum a fost situația și în trecut, sperăm că putem să ne aliniem doleanțelor Parlamentului pentru a merge mai departe împreună. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, spune președintele. Domnule Remec, doriți să mai luați toată cuvântul? Vă rog. Děkuji, pane předsedo. Eh, pokusím se stručně, protože některé otázky byly zneseny přímo na mě. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte succint. Unele întrebări mă vizează în mod direct. Discuția, precum și acțiunile uh, colegilor deputați, nu fac altceva decât să îmi confirme faptul că este vorba despre o problemă într-adevăr complexă. Nu este vorba doar de un raport de inițiativă. Permiteți-mi totodată și să mulțumesc Comisiei. Dacă aș ști întrebările la toate, răspunsurile la toate întrebările adresate, atunci vă spun că nu mi-aș mai găsi locul în Parlament, ci undeva în altă instituție. Este foarte complicat. În ceea ce privește întrebarea colegei Hall, deocamdată nu știu mai multe decât dumneavoastră. Probleme au existat în legătură cu Galileo. Au existat un număr considerabil de probleme. La început a existat o presiune din partea Americii cu privire la un astfel de sistem european, uh, americanii spunând că un astfel de sistem nu are cum să devină realitate. Dar, nu în ultimul rând, la negocieri, iată că am reușit să ne impunem cu acest sistem. Și în ceea ce privește uh, aceste sisteme care să funcționeze în paralel, iată, și acest lucru am reușit pentru a nu exista confuzie între sateliții cu care se comunică. Consider așadar că există șanse și la negocierea cu China. Domnul Barroso s-a adresat Chinei, s-a adresat guvernului chinez printr-o scrisoare. Așadar, totul decurge pe cale diplomatică. în alte proiecte tehnice de același gen există și soluții uh, adiacente, soluții de urgență, să zicem. Însă să nu intrăm acum în detalii. În opinia mea, toate problemele pot fi depășite. Însă, un răspuns concret îl vom avea doar în baza, în baza rezultatelor la care se ajunge în urma negocierilor. În ceea ce privește finanțarea, Reprezentantul Comisiei v-a oferit deja un răspuns. Personal, eu mă bucur că va avea loc această colaborare, pentru că, iată, în astfel de situații în care apar dubii, apar îndoieli și mereu apar opinii din toate direcțiile, avem, iată, o șansă bună de a, a obține un rezultat favorabil. Sunt în continuare de părere că Europa merită un astfel de proiect și o să vă spun și de ce. Până acum, Europa a oferit un exemplu extrem de bun pentru situații în care, cu bani puțini, Europa a reușit să țină piept uh, mai marilor din uh, domeniul uh, cercetării spațiului și așa mai departe. Mai mult decât atât, Europa are și un avantaj în fața celorlalți, pentru că, iată, aici nu este vorba despre un sistem militar, este vorba despre un sistem care vine în serviciul societății civile. Este vorba despre un unicat, în opinia mea. Nu sunt sigură dacă în uh, America uh, s-a atins un asemenea stadiu în care, iată, un sistem inițial militar să fie folosit și în scopuri civile. Și China dorește să aibă un asemenea sistem. Asta pentru că China va aparține marilor puteri ale lumii pe viitor. Însă, noi vrem să fim independenți, noi nu vrem uh, să fim dependenți de astfel de servicii și nu vrem să ne impunem, să ne supunem condițiilor care vin din afară. În opinia mea este foarte important acest proiect. Mulțumesc, domnule Remex, spune președintele. Așadar, discuțiile pe marginea acestui subiect sunt închise astăzi. Trec la următorul punct pe ordinea de zi. Vă rog, spun încă o dată, doar 20 de minute trebuie alocate fiecărui punct, pentru că altfel nu terminăm astăzi. Deja avem o jumătate de oră întârziere, îmi pare rău. Deci trebuie să depuneți un efort cu toții. Următorul punct, un viitor durabil pentru transport. Colegul Cancian are cuvântul, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Un uh, viitor sustenabil pentru transporturi este, după părerea mea, un subiect important. și vom discuta uh, în viitor foarte mult despre acesta. În 2001, Comisia Europeană Um, a adoptat uh, Cartea Albă privind viitorul transporturilor pe perioada 2000-2010, care a fost revizuit la jumătatea perioadei în 2006 și acum a venit momentul uh, să se publice nouă Carte Albă cu consecințele sale la nivelul rețelelor TNT și cred că comisia noastră trebuie să încerce să impună um, o gândire de sinteză pentru a putea aborda situația în mod serios. Obiectivul Cărții Albe pentru 2010 este realizarea unui sistem sustenabil de transporturi care să țină cont de exigențele economice, dar mai ales sociale și de mediu ale societății. Cred că punctul esențial uh, trebuie să fie integrarea diferitelor tipuri de transporturi, utilizarea tehnologiilor uh, uh, informaționale și de comunicare, sustenabilitatea de mediu și competitivitatea serviciilor și tehnologiilor europene pe piața mondială. Instrumentele disponibile la nivel de programe sunt politicile prin care toate aceste obiective pot fi realizate dar insist asupra integrării infrastructurilor uh, în cadrul uh, sau prin realizarea unei intermodalități, dezvoltarea tehnologiilor verzi, parteneriate public-privat, sprijinul pentru cercetare și informarea cetățenilor. Societatea noastră se va confrunta cu provocări în viitor. Vârsta medie a populației crește din ce în ce mai mult, deci pasagerii vor fi din ce în ce mai bătrâni, fluxul de pasageri în Uniunea Europeană vor fi mai numeroși uh, și mai, mult, uh, mai multe persoane în viața activă, trebuie respectate exigențele de mediu, nu trebuie să uităm faptul că combustibilii fosili um, sunt în cantitate scăzută, limitată, deci în, apro- în aprovizionarea cu energie trebuie să ținem cont de acest lucru, trebuie să ținem cont și de creșterea demografică în centrele urbane, precum și globaliz- deglobalizarea care ne impune noi dimensiuni, nu doar în Uniunea Europeană, în interiorul său, dar și în legăturile sale cu exteriorul, cu țările terțe. Elementul pe care doresc să vi-l supun atenției se referă la două aspecte. Pe de o parte, industria, poluarea și economiile de energie, care, în ciuda eforturilor făcute, după cum știm, trebuie să insistăm să se folosească tehnologii care să ajute la reducerea emisiilor și um, la reducerea consumului de combustibili. Numărul mijloacelor de transport crește într-una, mai ales traficul um, rutier crește într-una. Iată, acestea sunt oxigenți ale politicii de mediu și de energie a Uniunii care și fac parte în unor um, acorduri internaționale și obiectivele vor fi uh, Uh, urmărite dacă reușim să integrăm diferitele modalități de transporturi, uh, promovând internalizarea costurilor externe și favorizând uh, schimbarea, trecerea la mijloace mai puțin poluante. Nu trebuie să uităm tehnologiile de informații și comunicare în transporturi, un um, subiect care a fost uh, discutat de curând. um, o mai bună integrare a mijloacelor de uh, comunicație și electronice la fluxurile din transport va oferi un transport de mai bună calitate de pasageri și mărfuri uh, și uh, va permite să scadă aglomerația și să crească securitatea. Uh, programele de navigație prin satelit și de comunicații prin satelit, despre care tocmai am discutat, permit să se strângă și să se gestioneze informații despre trafic și proiecte, proiectele de dezvoltare a unor sisteme inteligente de transport trebuie susținute și finanțate și trebuie stimulată cercetarea în aceste domenii. Iată, domnule președinte, dragi colegi, am încercat să prezint pe scurt, din, pentru că nu mai avem timp, Um, nu am uh, dorit să intru în detalii, Dar acum dau uh, cuvântul colegilor pe care îi voi asculta cu atenție și pe baza intervențiilor lor, uh, propunerea mea de, de raport va putea fi îmbunătățită. Pe, trebuie să trimit raportul la traducere pe 2 februarie. Deci, Până atunci vă rog să trimiteți amendamentele. Voi încerca să vă ascult pe toți și să, pentru a înțelege ce putem uh, introduce în plus în acest raport, ținând cont de faptul că e vorba de un uh, subiect uh, important um, care va face parte din strategia 2020 a Uniunii Europene. Mulțumesc! Thompson. Vă mulțumesc, doamna Thompson are cuvântul. Bine, danke, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, opinia raportorului în avantpremierea acestei uh, cărți albe ale Comisiei care va stabili politica Uniunii pentru transport pe următorii 10 ani să scădem gazele cu efect de seră este esențial. De asemenea, trebuie să reducem poluarea fonică și poluarea aerului, mai ales în zonele urbane. Avem uh, în pregătire o serie de noi tehnologii care ne pot ajuta, dar trebuie să accelerăm tranziția spre aceste noi tehnologii. Unii vor spune că ar trebui să lăsăm acest lucru pe seama pieței care să aleagă ea câștigătorii. Eu spun că ar trebui să facem tot ce putem pentru a identifica obstacolele în calea acestor tehnologii și să le punem pe piață cât mai repede posibil, fără a exclude vreo tehnologie utilă. Să nu uităm că introducerea de noi tehnologii este costisitoare și de aceea vom avea nevoie de o mână de ajutor la început. Și cred că noi, cei de la această comisie, ar trebui, bineînțeles, să încercăm să asigurăm câteva condiții cadru pentru uh, dezvoltarea de vehicule electrice. Pentru că dacă introducem vehicule acționate electric, putem să reducem consumul de energie. Aceste vehicule reduc uh, gazele cu efect de seră și poluarea aerului și poluarea fonică în orașe, cresc eficiența și ne ajută să ne uh, distanțăm de dependența față de petrol. Deci aceasta ar trebui să fie contribuția noastră la o carte albă și să fim cât mai concreți. Să ne gândim la ce legislație trebuie să introducem sau să revizuim pentru următorii 10 ani pentru ca sectorul de transporturi să fie durabil pe viitor și să fie în conformitate cu directiva. Mulțumesc! Äh, Mulțumesc și eu. Domnul Lange. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu raportorului pentru prezentarea făcută. Aș dori să vin cu două completări. Stimați colegi, politica transportului este pentru industria din Europa un element cheie din două motive. Odată, fără un transport eficient, nu poate să funcționeze industria în mod eficient și, în al doilea rând, această economie a mobilității reprezintă nucleul producției din Europa că discutăm de uh, industria producătoare de automobile, de trenuri, de nave și așa mai departe. Și atunci, pe lângă chestiunea mediului, discutăm și despre aceste două uh, cerințe care trebuie create într-un mod cât se poate de optim. Și atunci transportul care trebuie să fie organizat optim trebuie să ducă la o îmbunătățire a situației industriale. Însă, pentru aceasta este nevoie de o abordare integrată a chestiunilor de transport, pentru că, dragi colegi, nu vom ajunge la rezultate pozitive, la rezultate mari, dacă dezvoltăm sistemul Galileo și uh, nu vom avea posibilitatea de a pe, și vom avea posibilitatea de a avea un transport mai bine dirijat al tirurilor, să zicem, al camioanelor și nu vom face ca aceste camioane să beneficieze de o infrastructură mai bună. Și atunci se va ajunge la o situație în care vom avea cu 30% mai puțin transport cu camionul în Uniunea Europeană. Iată, o, o, un calcul care ne dă rest. Deci, avem nevoie de o abordare integrată odată, să dirijăm Galileo așa cum se cuvine și avem nevoie și uh, de intervenție la nivelul transporturilor. Și atunci vin cu o propunere de adăugire și anume să accentuăm politica integrată pentru sectorul de transporturi. Pentru că, de exemplu, când vine vorba de transportul de mărfuri, este absolut absurd ca un tren care parcurge mai multe granițe din Europa să aibă o viteză medică um, ca un spărgător de gheață din uh, Marea Baltică. Deci, după cum spuneam, abordarea trebuie să fie una integrată. A doua adăugire cu care aș veni ar fi următoarea. Producția industrială. Sigur, trebuie ca în ceea ce privește transportul și serviciile de transport să ne adaptăm viitorului. Trebuie să vedem așadar cum va arăta mobilitatea viitorului și transportul viitorului și cum vor fi acestea organizate. Consider că, că industria aici trebuie să fie mult mai bine organizată, mai mult mai bine dezvoltată, indiferent de ce sector industrial discutăm, pentru că pe viitor mobilitatea nu va mai însemna doar am o bicicletă sau o mașină. Nu, este vorba despre mobilitate în sine, care trebuie garantată. Există deja mai multe impulsuri în această directă, direcție, în ceea ce privește cercetarea și proiecte pilot dar este voie de un accent mai pronunțat pe aceste chestiuni pentru ca mai apoi să avem o restructurare industrială, astfel încât locurile de muncă din acest nucleu să fie pregătite pentru provocările viitorului. Și încă o chestiune minoră, în al treilea rând, S-a vorbit despre e-mobilitate, despre mașinile electrice. De cele mai multe ori, uh, introducerea de inovații uh, suferă din cauza lipsei de standardizare. Și atunci și aici trebuie să vedem ce fel de uh, întrerupător este necesar, ce fel de infrastructură este necesară, astfel încât să accelerăm întregul demers pentru a avea o standardizare decentă pentru toate proiectele inovatoare. Vă mulțumesc! Äh, ich habe jetzt noch eins. Am încă șase lor de cuvânt, spune președintele, însă v-aș fi tare recunoscător dacă ați încerca să fiți uh, foarte succinți pentru a putea trata și celelalte rapoarte. Domnul Valșițe. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, tikrai stengsiuosi jum padėti. Nuomonės rengėjas. Mulțumesc, domnule președinte, da, voi încerca să fiu cât de succint. În acest raport sunt preluate foarte multe propuneri venite din partea Comisiei. În primul rând, vreau să mă refer la emisiile de CO2. Au fost spuse deja multe lucruri și nu doresc să mă repet. Însă, în ceea ce privește uh, urbanizarea, acest uh, fenomen este îngrijorător, pentru că pe viitor acest fenomen va lua amploare. Oamenii se vor înghesui în orașe. Cred că deja în acest raport ar trebui să uh, tragem un semnal de alarmă în ceea ce privește viitorul politicii prețurilor. De exemplu, să punem taxe pe poluare, uh, astfel încât administrațiile locale să își uh, facă deja uh, anumite idei cu privire la ceea ce va oferi viitorul și, bineînțeles, putem să discutăm și despre alte proiecte în acest sens proiecte care sunt importante pentru situația transfrontalieră la nivelul statelor membre. Toate aceste proiecte sunt importante și în ceea ce privește siguranța. Nu am atins obiectivele cărții albe, nu le vom atinge până la finele lui 2010, motiv pentru care consider că această strategie ar trebui structurată astfel încât statele membre să aibă mai multe obligații pentru a implementa obiectivele prevăzute în această carte albă. Și eu militez pentru mijloace de transport verzi, curate, ar trebui să ținem cont și de ceea ce a spus domnul Zapatero, și anume că Obiectivul nostru este de a crea sisteme de transport uh, optime din punct de vedere ambiental, de exemplu mașini electrice. Trebuie să ne gândim la viitor, la viitorul oamenilor. Să nu uităm că uh, oamenii pot să înlocuiască mașinile clasice cu mașini electrice și putem să impulsionăm. Mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor. Mulțumesc! Da, s-au spus foarte multe lucruri bune și îl felicit pe domnul Cancian cu privire la acest raport. Sigur, nu a avut foarte multă marjă de libertate. De asemenea, vreau să continui ceea ce a spus colegul Lange. Deci, transportul este, cum ar veni, uh, cum s-ar zice, uh, nucleul nostru în ceea ce privește competitivitatea la nivel mondial. Putem să punem, sigur, aici uh, domeniul tietice și să spunem că suntem lideri pe plan mondial, la fel și în ceea ce privește sistemul de transport. Dar, să nu uităm, suntem 27 de state membre, deci avem de a face cu 27 de sisteme de căi ferate și iată, aici avem probleme, pentru că nu reușim să luăm cai putere pe care avem în minte și să-i punem pe drumuri. Și asta se întâmplă deoarece avem prea multe pretenții naționale, prea multe, uh, prea multe diferențe și trebuie să ținem cont de acestea. Deci, trebuie să promovăm o europenizare accelerată pentru că altfel produsele bune pe care le avem nu pot penetra piața. Nu se poate ca un uh, camion care merge de la Copenhaga la Madrid să uh, se miște cu viteza care o face astăzi. Nu se poate așa ceva. Avem uh, mijloace mai bune, avem posibilitatea de a transporta uh, mărfurile pe căile ferate și trebuie să depășim acest obstacol. Acum probabil că domnul Butikofer se va bucura când voi spune că de ce nu să prevedem niște coridoare verzi Sigur, sunt niște proiecte de pionierat, dar iată, sunt niște axe care permit să punem în practică lucrurile menționate de domnul Zapatero în discursul său, să eficientizăm odată mobilitatea, dar, nu în ultimul rând, să fim foarte eficienți din punct de vedere energetic. Nu mă interesează că vorbim despre un viitor durabil, un viitor verde, de axe verzi, Ideea este să mergem spre același obiectiv cu mijloacele de care dispunem. Și atunci, uh, politica de dezvoltare uh, economică, de, de, de coeziune regională, va da rezultate. Sigur, nu putem să discutăm doar despre emisii de CO2, ci și de uh, mobilitate, pentru că, iată, camioanele noastre se mișcă prea încet, nu se poate așa ceva. Să nu uităm așadar toate aceste lucruri. Nu în ultimul rând, colegul Lange a menționat un aspect cheie pe care nu pot decât să-l subliniez și eu și să cer comisiei să stabilească standarde. Da, avem mașini electrice, dar degeaba avem mașini electrice cu care eu, de exemplu, nu pot să mă deplasez în Berlin. Deci trebuie să existe un protocol privind armonizarea acestui sistem, uh, privind armonizarea uh, mașinilor electrice, Comisia acum se află în posibilitatea de a face acest lucru. Uh, de obicei se așteaptă foarte mult după industrie, dar iată, industria este pregătită, și industria energetică este acum pe punctul de a face anunțuri cu privire la standardizare, dar Comisia trebuie să se ocupe de procesul de follow-up, pentru că altfel avem tu cu toții idei geniale, dar nu reușim să le implementăm și să nu uităm că trebuie să rămânem competitivi. Mulțumesc, spune președintele, încă patru lor de cuvânt, încă trei rapoarte și la ora 11, iată, vine uh, domnul ministru. Domnul Brezin, aveți cuvântul. Uh, veliță Domnule președinte, am să fiu foarte succint. În ce mă privește, secretul raționalizării transporturilor europene cere un efort foarte mare logistic. Nu credeți că în situația actuală am putea uh, să facem ceva în legătură cu acea treime de camioane care circulă goale? Există acorduri de cabotaj între diferitele state membre și din păcate, chiar și așa, posibilitatea noastră de a acționa este limitată. Dacă vrem să avem mai puține emisii, ceea ce e un lucru bun, atunci ar trebui să folosim mai bine posibilitățile logistice pe care le avem și să suprimăm interdicția de cabotaj pe teritoriul european. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Audi! Mulțumesc, domnule președinte! Vreau mai întâi să-l felicit pe domnul Cancian pentru munca pe care a făcut-o și să insist asupra faptului că Uniunea Europeană nu investește suficient în rețelele de transport. Aceasta e o problemă dramatică. Nevoile sunt de mii de miliarde de euro, pe când noi investim doar câte 3-4 miliarde, total insuficient. Eu cred că ar trebui să ne gândim pe ce teritorii vrem să uh, intrăm, să operăm și să amenajăm teritoriile pentru ca toată lumea să fie deservită de servicii și să facem un fel de echilibru între zonele urbane și cele rurale și să ne concentrăm uh, nu doar pe zonele urbane, pentru că cu cât investim mai mult acolo, cu atât uh, generăm poluare și îi vom încuraja pe locuitori să se mute acolo. Deci, acest dezechilibru și mobilitatea sunt probleme importante și trebuie să investim mai mult în interconectarea rețelelor între statele membre. Ganz herzlichen Dank, Frau Koloska, Bobinska. Mulțumesc, doamna Koloska. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Remarca mea se leagă de punctul 6 din propuneri. La punctul 6 s-a inclus totul, cercetare, siguranță, poluare, logistică, finalizarea proiectelor TNT și uh, finanțarea și dezvoltarea viitoarelor rețele de transport. Eu am două sugestii. Ar trebui să insistăm mai mult pe dezvoltarea viitoare a rețelelor de transport și a proiectelor asociate, ar trebui să avem un punct separat dedicat acestei probleme. Sunt de acord cu ce a spus colegul, anume că nu avem suficiente investiții și planificare în acest sens, deci ar trebui să avem un punct separat pentru proiecte. Și a doua remarcă sau sugestia mea ar fi că uh, tot aici se spune că trebuie să um, punem în aplicare agenda de la Lisabona. E bine, aș vrea să adaug aici agenda de la Lisabona și politica de vecinătate pentru a lega Uniunea Europeană de uh, țările învecinate. Pentru că n-ar trebui să ne gândim doar la strategia de la Lisabona, ci și la politica de vecinătate, care este importantă, deoarece vrem să continuăm să avem o să avem relații bune cu vecinii noștri. Mulțumesc foarte mult! Danke sehr, Kollege Henne. Mulțumesc și eu, domnul Hene. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să mă exprim asupra proiectului de aviz, cred că ar trebui să ne uităm mai întâi la raportul comisiei și să vedem unde se găsește adevărul. Mi se spune că deschiderea pieței transporturilor a dus la o mai bună eficacitate și scăderea costurilor. Da, asta e o glumă. Uh, cel mult, această deschidere a permis o concurență sălbatică și un regres în privința drepturilor salariaților. O degradare a mediului înconjurător și o degradare a condițiilor de securitate. În schimb, costurile au scăzut foarte puțin și beneficiile care au fost realizate de operatori care tot cumpără și cumpără, ca și cum ar fi un monopol, au crescut foarte mult. Deci dacă vrem să revoluționăm transporturile la scară europeană, e indispensabil să uh, utilizăm momentele uh, oportune, pentru că nu vrem aici eforturi sterile. Vrem să încurajăm statele membre uh, să acționeze, dar dacă doar vorbim, nu o să avem nicio forță. Trebuie să ne definim mai clar scopurile pentru a deservi tot teritoriul european în condiții de mediu mai bune și condiții de securitate mai bune. Să ne gândim la Europa socială, pe care toate, toate grupurile din acest Parlament uh, o susțin, dar care pare ignorată în sectorul transporturilor. Trebuie să relocalizăm uh, activitățile industriale în beneficiul populației și trebuie să îi facem uh, pe cei, uh, pe expeditori să participe la cheltuielile de mediu și la susținerea infrastructurii, pentru că mi se pare aberant pentru cetățenii europeni ca ei să suporte tot timpul cheltuielile când foarte rar participă și la uh, beneficii. Deci, ar trebui să nu acționăm doar în, în această direcție. Și eu cred că dacă Europa nu începe să construiască niște șantiere enorme de infrastructură pentru transporturi, atunci nu vom avansa. Și am două exemple aici. În domeniul feroviar trebuie să procedăm urgent înspre o mare întreprindere feroviară publică europeană integrată, cu capitale publici capital public multinațional, pentru ca să evităm problemele și conflictele actuale și să avem o adevărată integrare și capilaritate între uh, TGV-uri, toate trenurile de mare viteză și cele regionale. Trebuie să finanțăm masiv programele de cercetare europeană și trebuie să uh, lăsăm uh, faza de carburanți fosili în urmă în industria aviatică, pentru că vrem să facem față concurentului Boeing și concurenților din China și Rusia. Și să nu uităm că industria noastră aeronautică civilă, care a știut să țină piept americanilor, din păcate nu uh, trăiește decât din succesele Airbus și alte și a motoarelor care au fost uh, construite acum 20 de ani. Mulțumesc. Santa Mulțumesc, domnul Santa Mato, din partea Comisiei, dar foarte pe scurt, vă rog. Vă sunt foarte recunoscător dacă sunteți succint. Uh, okay, thank you, thank you, Chair. Bun, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru prezentarea pe care a ținut-o, care este conformă cu uh, strategia prezentată de Comisie în comunicarea Un viitor sustenabil pentru transporturi. Ceea ce, sigur, este un pas foarte important în pregătirea următoarei cărți albe. Această carte albă dorește să îmbunătățească performanța de mediu a sectorului de transporturi și um, să crească adaptarea la problema penuriei de energie care ar putea să apară pe viitor. Știți că președintele Barroso a spus care sunt obiectivele pe termen lung, anume decarbonizarea transporturilor. Deci uh, vrem să facem acest lucru păstrând competitivitatea Uniunii Europene, a industriei sale. Acesta este un obiectiv foarte ambițios care va necesita mai multe instrumente și cred că multe dintre lucrurile menționate aici în dezbatere sunt luate în considerare și vor fi incluse în următoarea carte albă. Aș aminti conceptul intermodalității și nevoia de noi tehnologii, nevoia de combustibili alternativi, și uh, includerea de informații pentru gestionarea mai bună a traficului. Apoi s-a vorbit despre politicile tarifare, de o deschidere mai mare a pieței interne. Toate acestea vor face parte dintr-un, dintr-o abordare integrată, așa cum s-a spus deja. Deci cred că toate comentariile făcute uh, sunt uh, concordante cu uh, ceea ce anticipăm și noi și anticipăm uh, contribuția Parlamentului la următoarea carte albă. Vă mulțumesc. Mai dorește să ia cuvântul raportorul? Vă rog. Domnule președinte, contribuțiile colegilor uh, sunt importante, voi ține cont de ele. Uh, Aștept și observații și amendamente înscris din partea colegilor înainte de 2 februarie. Apoi uh, voi adăuga și eu amendamentele mele ulterioare și voi transmite apoi uh, avizul uh, pentru votul final. Mulțumesc! Mulțumesc! După cum a spus deja raportorul, termenul limită pentru amendamente 2 februarie. Trecem acum la programul de observare a Pământului. Domnul raportor Glante are cuvântul. Da, domnule președinte, spune raportorul, o să fiu succint, o să mă străduiesc. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, există foarte multe amendamente pe care le-am luat în considerare și le-am verificat. Mulțumesc celor care au conceput aceste amendamente. Cred că nu există uh, puncte uh, dificile din punct de vedere politic. Toate grupurile politice au participat optim la acest raport și o să obținem rezultate pozitive. Aș dori să mă refer la câteva aspecte din amendamente. Odată, unele uh, amendamente uh, sunt foarte bune în ceea ce privește, de exemplu, managementul catastrofelor și al supravegherii pământului. Acestea sunt acceptate, dar uh, există și situații în care trebuie să mă corectez uh, singur, pentru că suntem oameni facem greșeli. E bine, ceea ce privește accesul la date, accesul public la date. Cred că nu ar trebui să discutăm despre un acces gratuit la date, ci despre un acces deschis și transparent, care presupune, desigur, că pentru pregătirea acestor date va trebui să, vor trebui să se perceapă taxe. Uh, pe viitor vom putea discuta dacă vrem să obținem și o, refina, o refinanțare a acestor uh, investiții. Există și amendamente privind evitarea duplicării datelor. Aceste chestiuni au fost deja discutate și putem să combinăm ideile inițiale cu cele din amendamente, cred că nu sunt probleme, dar uh, Există opinii diferite uh, ale, ale celor care au propus amendamentele. Aș fi recunoscător Comisiei dacă vine cu opinii concrete cu privire la duplicarea datelor și punctele în care putem să intervenim cu idei în acest sens. Există și ideea de a introduce un Partners Board uh, am cerut și amendamente de la Comisia de Buget. Nu este, destul, nu este rău că facem acest lucru, însă vreau să știu concret uh, dacă discutăm despre un parteneriat, uh, care vor fi producătorii acestor servicii. Există și o propunere care, la, față de care sunt sceptic, recunosc. Este vorba despre propunerea privind uh, componentele in situ și componenta uh, geo. Ei bine, am preluat și această propunere, dar cred că merge puțin cam departe această propunere și cred că mergem noi cam departe dacă o preluăm întru totul. Este vorba și despre certificarea datelor. S-a propus ca certificarea să fie făcută de comisie. Am dubile mele, aștept reacția comisiei să văd dacă este în măsură să facă acest lucru. Însă punctul de plecare este corect se pune întrebarea dacă comisia este ă, locul în care să se facă acest lucru. O să mă întâlnesc și cu raportorii din umbră și o să pregătesc totul din punct de vedere formal pentru a discuta compromisurile cu privire la anumite amendamente. Însă rămâne un punct deschis, după cum ă, a fost și la Galileo, este chestiunea finanțării. Ieri s-a discutat în Comisia de Bugete despre finanțare la fel și Comisia ne-a asigurat ieri că o să ne emită un raport cu privire la resursele financiare care, or fi, care vor fi utilizate pentru programele GMS. Deci vom avea o imagine completă asupra finanțelor și totodată vom primi și o propunere la, pe acest subiect să vedem dacă mijloacele ne, financiare ne ajung. V-aș fi tare recunoscător dacă vom clarifica și această situație a finanțelor pe viitor. Am venit și cu o propunere în raport cu privire la această chestiune. Sper ca până la vară să încheiem acest, acest raport. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Colega, colegul Dati are cuvântul. Colegul. Doamna, doamna Dati. Mulțumesc, domnule președinte. Am luat la cunoștință toate amendamentele depuse de colegi de fapt, este un uh, raport în legătură cu care colegii par să fie relativ de acord, s-au făcut propuneri pertinente um, și utile. Mulți colegi au uh, depus amendamente echivalente cu ale mele, de exemplu, cele legate de Consiliul Partenerilor mm, modul de formare și de funcționare a acestui Consiliu, chiar dacă nu suntem exact de acord în legătură cu detaliile, suntem de acord uh, că trebuie să existe. Deci, iată, anumite amendamente s-au referit la acest lucru. S-au depus și alte amendamente la fel de interesante. De exemplu, uh, cred că a fost interesant uh, să ne întâlnim cu toții cu raportorii și raportorii din umbră pentru a discuta despre acest text. Am discutat mult la ultima ședință în legătură cu uh, um, ideea dacă datele trebuie să fie gratis sau uh, contra cost și uh, am uh, ajuns la un început de consens. Doamna Țicău a depus un amendament uh, pentru a propune uh, principiul gratuității, dar din câte mi-aduc aminte de data trecută, am ajuns la concluzia că nu trebuia acum să hotărâm dacă trebuie să fie gratuite sau nu datele. Nu cred că acum, astăzi, trebuie să cădem de acord în uh, legătură cu acest lucru. Trebuie doar să înscriem în regulament principiul uh, accesului liber la datele GMS. Uh, de aceea am depus două amendamente în acest sens, amendamentul 28 și 37, pentru că accesul liber nu înseamnă neapărat gratuit deci, pe de o parte avem principiul accesului liber și apoi vedem dacă trebuie să fie gratuit sau nu, asta putem hotărâ ulterior. Dar principiul accesului liber la aceste date este important. Deci, cred că trebuie să distingem clar libertatea uh, accesului la date și caracterul gratuit sau nu al lor. Cred că trebuie să facem tot ce e nevoie pentru a nu limita prea mult potențialului programului GMS. Despre asta am vorbit la um, ședința trecută, pentru ca piața să se poată dezvolta în aval suficient. Um, ideea gratuității sau nu uh, și hotărârea în legătură cu aceasta se poate lua ulterior. Nu uităm uh, accesul certificării datelor uh, să, și mm, ideea dacă Comisia poate să le certifice sau nu este un element important să vedem cum abordăm această certificare necesară a datelor. Știu că anul anumiți, anumite persoane din lumea industriei uh, sunt uh, reticenți în legătură cu această certificare înscrisă pentru că riscă să apară probleme de responsabilitate. Deci trebuie să fim foarte atenți la modul în care definim certificarea datelor. Ați vorbit și despre alte aspecte legate de geo, uh, referințele geografice sau elementele de definire geografică uh, sunt uh, chestiuni uh, importante și trebuie într-adevăr definite în interesul pieței și a pieței care se va dezvolta în urma funcționării acestui program GMS. Cred că toate amendamentele sunt utile pentru a îmbunătăți aceste texte și pentru a deschide noi perspective pentru piețele publice, pentru întreprinderi și pentru toți cetățenii. Mulțumesc! Bedanke mich, Kollegin Hall. Mulțumesc și eu, doamna Hall. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Glante, pentru raport. Cu toții îl considerăm foarte util. Câteva elemente pe care aș dori să le menționez în legătură cu accesul, uh, dacă acesta trebuie restricționat sau nu, accesul la date, acce, um, amendamentul legat de restrângerea accesului la cetățenii și organizațiile din Uniunea Europeană mă deranjează, pentru că aici e vorba de principiul interoperabilității cu Galileo și așa mai departe și principiul schimbării acestor date, schimbului de date. Cred că datele ar putea fi folosite foarte util în stări terțe pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice sau tăierii ilegale a pădurilor, care uh, servesc și interesele noastre. Deci, nu cred că trebuie să încurajăm ideea unei fortărețe europene. Uh, Eh, nu trebuie să ne închidem eh, um, față de exterior. În legătură cu, gra- cu uh, gratuitatea informațiilor. Eh, sunt de acord cu doamna Dati, nu e ușor de răspuns la această întrebare. Cred că deocamdată trebuie să mai așteptăm. Multe informații trebuie să fie gratis um, pentru a permite uh, industriei europene să profite de date, dar pe de altă parte nu cred că trebuie să scriem acest lucru în uh, um, textele de lege că trebuie să fie gratuite aceste date uh, în vecii vecilor. Nu putem să hotărâm acum acest lucru. Mulțumesc. Cavaliu. Mulțumesc și eu, doamna Cavalier. Obrigada, senhor Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și domnului raportor. În principiu sunt de acord cu ce se prevede în raport. Ceea ce mă preocupă cel mai mult este problema finanțării și a durabilității financiare pentru perioada 2011-2013. Nu par să fie probleme legate cu finanțarea, dar este important să garantăm această finanțare și pe termen mediu și lung, deci pentru perioada 2014-2020. Mă tem, cum se tem și alții, Um, de faptul că uh, riscă să fie nevoie de mult mai mulți bani decât s-au uh, prevăzut deocamdată. De aceea este necesar să evaluăm bine nevoile și să găsim uh, surse de finanțare suficiente în cadrul viitorului program trebuie să evităm situații care au apărut deja în trecut, în care Anumite proiecte importante pentru viitorul Europei au fost finanțate fără probleme în faza inițială, dar apoi finanțarea lor a devenit din ce în ce mai problematică pe măsură ce proiectele avansau. Dar e evident că trebuie să avansăm uh, cu acest proiect. Deci, acest program trebuie să fie durabil pentru că este foarte important pentru competitivitatea economiei noastre și pentru sănătatea uh, cetățenilor. Mulțumesc. Următorul vorbitor de la Comisie, doamna Molarini. Ah, oh, no, excuse me. <laughs> Îmi cer scuze, este un domn, spune președintele. Îmi cer scuze, comisia are cuvântul. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Nu mă supăr uh, pentru că m-ați făcut doamnă. Deci sunt șeful biroului uh, GMS de la uh, Comisia Europeană. Știu că nu aveți mult timp la dispoziție, așa că foarte pe scurt voi reacționa la câteva elemente menționate de domnul raportor și de deputații care au luat cuvântul. Mai întâi doresc să vă mulțumesc pentru interesul acordat proiectului și eu consider contribuțiile dumneavoastră ca fiind pozitive și convergente în legătură cu modul în care proiectul GMS trebuie să meargă înainte. În legătură cu întrebarea raportorului, în legătură cu o eventuală um, contopire a, a amendamentelor uh, 30, 33 și 43, problema poate fi rezolvată sau în ceea ce privește domeniul de aplicare al regulamentului, de exemplu prin uh, dispoziții care să precizeze accesul la da, um, de, dimensiunile accesului la date și uh, sau în legătură cu uh, dispozițiile privind politica mm, referitoare la aceste date. Dar sunt sigur că se va găsi o cale, o formulă potrivită de includere acestui element în text. Cred că discuția pe care tocmai ați avut-o în legătură cu gratuitatea datelor uh, este binevenită. Propunerea Comisiei a fost de a asigura un acces deschis la date, având în vedere obiectivele definite în primul aliniat al articolului 8 privind politica datelor. E nevoie de această abordare. Astăzi, în faza de tranziție, graduitatea poate fi prevăzută în legătură cu anumite tipuri de date. De exemplu, eh, datele de frontieră eh, cofinanțate de Uniune și de eh, Agenția Spațială Europeană, dezvoltăm un principiu al accesului gratis, dar nu cred că astăzi trebuie să lăsăm un acces complet gratuit la toate datele deci să lăsăm un acces liber care se va defini ca fiind gratuit uh, sau uh, um, negratuit în funcție de datele uh, care vor fi disponibile ulterior. În legătură cu certificarea datelor, este un element foarte important și strâns legat de credibilitatea sistemului. Informațiile produse de sistem trebuie să fie de calitate, dar um, avem o uh, linie de funcționare care se inspiră din modelul meteorologic. Deci, avem nevoie de date de calitate, integre uh, și um, care să poată să fie legate sau originile lor trebuie să fie um, cunoscută. Trebuie să aplicăm standarde clare acest lucru trebuie să fie imperativ și pe baza acestor idei, inspirându-ne din uh, modelul meteorologiei operaționale, putem uh, să găsim modalități uh, de a integra în regulament aceste elemente. chiar dacă deocamdată nu cred că Comisia trebuie să certifice aceste date. În legătură cu bugetul, foarte pe scurt, doresc să vă spun că ieri ne-am angajat să furnizăm informațiile suficiente pentru a fi transparenți în legătură cu sumele disponibile și uh, sursa lor și costurile pe care le vom avea în următoarea perioadă. Deci aceste elemente vor fi la dispoziția Parlamentului cât de curând. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul raportor, acum. Mulțumesc și eu, mulțumesc pentru toate opiniile exprimate, o să țin cont ele și cred că vom merge mai departe astfel. Mulțumesc și eu. S-a stabilit deja termenul, este totul foarte clar, se știe cum va, se va desfășura totul. În ceea ce privește uh, un first reading agreement, un acord la primă lectură. Președinția spaniolă este interesată de acest lucru, nu trebuie să facem obligatoriu asta, dar vă spun că de regulă asta este situația și dacă apar diferite cazuri urgente, vom vedea ce vom face. După cum am spus, timpul ne, prestează, ne presează, dar poate că, după cum a spus doamna Crustret, nu vom avea nevoie de atâta timp pentru următoarele chestiuni. Cu privire la regulamentul de procedură, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am primit o schimbare a uh, ordinii de zi și am văzut că ar fi urmat uh, raportul domnului Tosenovski. Cred că nu va dura mult. Uh, îmi pare rău, dar spune vorbitorul, am așteptat foarte mult după acest punct și acum nu înțeleg de ce se schimbă iarăși ordinea de zi, pentru că toată lumea are obligații. După amiază eu sunt la comisia juri și vreau să fiu aici și când se discută raportul. Vă rog frumos să reveniți la ordinea de zi. Da, însă mi-a spus, mi s-a comunicat că domnul Tosinovski are probleme cu zborul, deci uh, am discutat la, în această dimineață că vom tergiversa, vom amâna raportul său. Iată de ce s-a ajuns la această schimbație, schimbare de dimineață. Sigur, pot să schimb ordinea de zi și la 5 minute, la 10 minute, dar văd că se complică situația, pentru că nu avem suficient timp la dispoziție. Domnul Coffer. Domnule președinte, haideți să fim spontani și să profităm de faptul că este aici raportorul, nu? Da, dar și raportorul Grostet va avea ceva de obiectat. Deci nici nu știu ce trebuie să facem. Uh, putem să facem să preluăm un raport din cele două. Doamna, este întrebat raportorul Grostet dacă poate relua raportul după amiază. Domnule președinte, și eu mi-am înscris raportul din timp și eu am venit de la Comisia de Mediu și am stat aici de ceva timp și și eu aștept să iau cuvântul. Deci și eu cer să se respecte agenda, pentru că în această după masă trebuie să plec la trei și jumătate de aici. Können wir ja vielleicht zwischen Punkten noch verhandeln. Wenn jeder, jeder, sieben, jeder sieben Minuten für seinen Bericht. Bun, atunci în șapte minute pentru fiecare raport dar vă rog, de data asta, să luați în serios uh, uh, scurtețea timpului. Bun, începe doamna Grostet cu două minute pentru prezentare și apoi colegii vor lua cuvântul foarte pe scurt și trecem la următorul raport. Mulțumesc, domnule președinte, am să fiu foarte rapidă. Este vorba de un parteneriat european pentru 2009-2013 pentru o coordonare împotriva, în, în sensul luptei împotriva cancerului. Există foarte multe disparități și ne-am dat seama că o treime din cazurile de cancer ar putea fi evitate. Deocamdată, rezultatele însă nu sunt atât de încurajatoare, pentru că foarte multe cazuri de cancer de sân sau coluterin, de exemplu, ar trebui să poată fi eradicate dacă am avea un uh, bun parteneriat la nivel european al luptei împotriva cancerului. Bun, eu uh, mulțumesc colegilor care mi-au făcut propuneri pentru acest raport. Regret absența unei finanțări suplimentare pentru un astfel de parteneriat în programul cadru. Deocamdată cu cel de-al șaselea program cadru și cu uh, primii bani din al șapte la program cadru avem câteva sute de milioane pentru cercetarea împotriva cancerului, care acoperă toate tipurile de cancer. Aici avem uh, universitățile, întreprinderile mici uh, și uh, cercetătorii, dar trebuie să facem mai multe, trebuie să utilizăm mai bine resursele. Deci aș aminti că în ciuda eforturilor considerabile care au fost întreprinse până acum, din păcate, uh, volumul de evaluări, de investigații pentru a depista cazurile de cancer nu atinge volumul recomandat. Deci Uniunea Europeană propune în acest parteneriat o structură care mi se pare prea greoaie, se dorește crearea unui forum cu un grup de pilotaj și cu un grup de lucru, deci atrag atenția Comisiei Europene să nu creăm uh, un uh, organism inutil. În domeniul cercetării, și am să închei curând, ar trebui să încurajăm mai mult parteneriatele de tip privat, public-privat pentru a uh, um, crește capacitățile de depistare imagistică medicală. Trebuie să lucrăm cu Centrul Internațional de Cercetare împotriva cancerului, așa cum au propus colegii mei. Mi se pare o idee bună. Și apoi să nu uităm prevenția primară și secundară și controlul acestei maladii care sau controlul maladiilor care pot uh, duce la cancer. Și, în final, cred că este esențial să nu uităm că e urgent să punem la punct acel brevet comunitar. Atât, mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kakimakakis. Mulțumesc și eu. Vreau să o susțin pe doamna Grostet în toate punctele menționate. Avem nevoie de o coordonare mai bună în cercetare, pentru că cancerul reprezintă o problemă esențială în Uniunea Europeană și peste tot în lume, trebuie să ne coordonăm mai bine. Există foarte multă cercetare în paralel. Nu este neapărat nevoie de așa ceva în Europa, sigur, este nevoie de mai mulți bani, Uh, instrumentul PPP uh, propus de doamna Grostet este foarte bun pentru că știm deja cum funcționează acest instrument în alte domenii, uh, astfel încât proiectele noastre se poate fi stimulate și pe plan privat în mod adițional și, și brevetul european ar reprezenta un instrument de impulsionare astfel încât statele membre să se miște mai repede în sfârșit. Mr. Correa de Campos. Domnul Correa de Campos. Yes. Uh, uh, sim, senhor presidente, muito obrigado. Da, mulțumesc, domnule președinte. Poziția noastră este favorabilă vis-a-vis -vis de acest document, destul de favorabilă. Am contribuit deja cu câteva remarci, destul de multe de fapt, care au fost reluate de doamna Grostet, din câte văd. Am avea un comentariu general de făcut. Ne-ar plăcea ca acest document să vorbească mai mult despre importanța problemei uh, cancerului la nivel european. Există deja o cooperare și uh, știm că lupta împotriva cancerului este mai întâi o chestiune de ordin național, dar dacă am reușit să organizăm o rețea la nivel european, am avea multe de câștigat. La nivel european am avut câteva dezbateri și avem chiar o siglă, Europa contra cancerului. Vedem că interesul este din nou impulsionat, avem un nou val de interes. Problema este importantă și trebuie să le reamintim asta politicienilor. Oricum o să ne prezentăm comentariile în următoarele zile. Mulțumesc! Mulțumesc, termenul limită este 2 februarie, astfel, în, acestea fiind spuse, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Îmi cer scuze că procedez astfel, dar uh, acum trecem la următorul punct și anume domnul Tosenovski cu managementul programului de radionavigație european. Chuzmatky, care is, s, s mým příchodem Mulțumesc! Știu că e cam greu să vii de la Praga la Bruxelles cu avionul atât de rapid încât să, să te poți să faci asta la minus 20 de grade Celsius. Deci, um, am discutat cu colegii, am discutat cu raportorul din umbră și am primit 15 propuneri de amendamente și pentru aceste 15 amendamente am încercat să găsim soluții, am încercat să le grupăm așa pe domenii. Și avem mai întâi uh, amendamente legate de participarea Parlamentului la activitățile agenției, cum am putea formula amendamentul, nu știu, uh, poate că Parlamentul ar avea un rol de observator sau doar drept de vot. Apoi, trebuie să găsim o abordare potrivită în ce privește reprezentarea comisiei. Comisia, desigur, joacă un rol foarte important, deoarece e responsabilă cu programul. Aici vom încerca să găsim o soluție care să ne permită, știu eu, să blocăm propuneri dacă aceste propuneri ale statelor statelor membre ne-ar depăși posibilitățile financiare. Și apoi ar trebui să putem garanta participarea activă a statelor membre și să evităm situația în care statele membre nu își mai dau interesul numai pentru că nu își pot susține propriile propuneri. Deci, între 30 și 40% avem pentru uh, participarea comisiei nu sunt uh, calcule matematice, ci e mai degrabă un efect la nivel psihologic. Vrem ca fiecare să fie interesat de soluționarea problemelor. A treia grupă de amendamente privește acreditarea în domeniul securității. Este uh, o problemă fundamentală pentru fun- buna funcționare. Este vorba de omologarea sistemelor de securitate GMS. Uh, deci aici cred că am putea găsi un compromis, nu cred că va fi uh, prea dificil. Prevedem să avem câteva um, întâlniri cu raportorul din umbră și cred că suntem uh, pe cale să găsim o soluție. Țin să mulțumesc uh, colegilor pentru eforturile lor, pentru că cred că a fost destul de dificil dar cred că în sfârșit ne apropiem de o soluție. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna Nipler. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, îl laud pe raportorul nostru, pe domnul Tosenovski, care mereu a organizat reuniuni cu toți raportorii număr ca să se ajungă la compromisuri. A abordat punctele deschise, odată sarcina agențiilor, apoi modul în care Parlamentul este reprezentat în Consiliul de Administrație și ponderea voturilor în acest Consiliu. Deci cred că am lucrat la compromisuri cu care sunt de acord și grupurile noastre politice, nu vreau să intru în detaliu, dar consider că suntem pe drumul cel bun și cred că până mâine la vot vom fi ajuns la compromisuri optime. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Glante. Nu pot decât să subliniez ceea ce a spus doamna Nipler adineauri și grupul meu politic cred că va participa la aceste compromisuri, mai ales când se va discuta despre sarcinile agențiilor și care vor fi acestea, despre ponderea voturilor, despre rolul Parlamentului European și așa mai departe. Cred că, da, vom col colaborăm foarte strâns și ajungem la uh, soluții bune. Mulțumesc, domnule Tosanovski. Doamna Eck. Uh, uh, Mulțumesc, am vrea și noi să ne exprimăm uh, părerea pozitivă față de acest uh, raport. Uh, munca a fost bună și așteptăm să auzim care va fi compromisul. Mulțumesc. Stimate domn, vă, îți mulțumesc din suflet, a fost foarte pe scurt, dar foarte eficient, vedem. Cred că nu ar trebui să spunem acum că vom, face, vom vota într-o primă lectură deci, nu, pe data de 17 martie vom vota totul și vom vedea cum se vor derula lucrurile de atunci încolo. Vă mulțumesc pentru sprijinul oferit acum la final uh, și vă mulțumesc pentru faptul că am reușit cât de cât să ne încadrăm în timp, să vedem, uh, domnul ministru a sosit sau nu? Intervenție fără microfon.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 Yeah? Uh, we no, no, no. Time, we're fine. We're in time and then we can start. <laughs> Herzlich willkommen. Bine ați venit, domnule ministru. Bine ați venit în comisia noastră. Permiteți-mi să-l prezint pe domnul ministru Sebastian, ministru spaniol pentru industrie și comerț, Permiteți-mi să-i urez bun venit la comisia noastră. Mă bucur că avem posibilitatea să discutăm cu dumneavoastră. Sunteți primul ministru spaniol care ne onorează cu prezența. Vom uh, mai purta discuții și cu alți miniștri, însă ne bucurăm că astăzi avem posibilitatea de a discuta cu dumneavoastră. Avem o oră și jumătate aproximativ prevăzută pentru această întâlnire vă dau cuvântul mai întâi dumneavoastră pentru a vorbi în numele președinției spaniole și mai apoi vor avea și colegii posibilitatea de a lua cuvântul, de a vă adresa întrebări. Haideți să folosim timpul alocat și eu o să vă dau acum cuvântul. Poftiți! Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte, Doamnelor și domnilor, membri ai Comisiei uh, pentru Industrie, Cercetare și Energie în Parlamentul European, este o plăcere pentru mine să vă prezint prioritățile președinției spaniole în domeniul politicii concurenței. Aș dori să salut uh, președinția precedentă, cea suedeză, um, care a făcut o treabă foarte bună în cooperare cu dumneavoastră și cu noi în domeniul de resortul acestei comisii parlamentare. Vom încerca să continuăm pe aceeași cale. Acum, tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, prerogativele Parlamentului European uh, au fost uh, sporite, un lucru excelent. Deci, uh, președinția noastră este prima care își exercită competențele conform uh, noului tratat de la Lisabona. Avem intenția de a respecta toate prevederile sale, iată prima prioritate a președinției noastre. Vom lansa politicile pe care întreprinderile și cetățenii le solicită din partea instituțiilor europene pentru a permite relansarea economică în cooperare cu uh, Belgia și Ungaria, am elaborat programul de lucru pentru următoarele 18 luni cu obiectivul de a crea pe termen scurt condițiile necesare pentru ca economiile europene să iasă din situația de criză și pentru care lansarea economică să fie rapidă. Pe termen mai lung dorim să creăm bazele pentru ca economia europeană să beneficieze de condițiile necesare pentru a se bucura de un uh, model durabil, echilibrat uh, și o situație ideală de concurență. Președinția spaniolă dorește să răspundă acestor duble provocări. În ceea ce privește energia, obiectivul uh, nostru principal pentru viitorul summit european este să, adaptăm, să adoptăm planul pentru perioada 2010-2014, un plan care prevede integrarea pieței energiei ca element fundamental. Trebuie să insistăm pe creșterea interconexiunilor și pe armonizarea legislației din statele membre. În legătură cu primul aspect, vom face eforturi pentru ca capacitățile de interconectare între statele membre să reprezinte, să ajungă la 10% um, din capacitate și vom crea condițiile pentru ca noul instrument de solidaritate energetică să fie funcțional cât de repede și vom uh, insista asupra proiectelor prioritare de interconexiuni electrice prevăzute deja în orientările privind rețelele europene în domeniul energetic. Un alt element important pentru realizarea pieței interne a energiei este rolul viitoarei agenții de cooperare, organ de reglementare în domeniul energiei și în cadrul președinției noastre această agenție va începe să funcționeze cât de repede posibil. În ceea ce privește securitatea aprovizionării, uh, vom face eforturi pentru ca regulamentul privind securitatea uh, um, aprovizionării cu gaz să fie semnat în cadrul președinției spaniole și în cadrul relațiilor noastre externe vom favoriza dialogul cu țările producătoare și de tranzit ale acestui tip de energie. Vom face eforturi pentru a preveni posibilele crize în aprovizionarea cu energie în Uniunea Europeană și vom da o atenție deosebită relațiilor cu principalii furnizori și principalele țări de tranzit. Și toată lumea știe că securitatea aprovizionării cu energie se îmbunătățește odată cu uh, prioritățile stabilite de securitate energetică și uh, de încurajare a economiilor regenerabile și aceste uh, principii vor fi uh, înscrise în planul pentru 2010-2014. Um, ca continuitate a planului european din 2006 um, privind diversitatea energetică, în legătură cu energia cu sursele de economice durabile și ecologice, vom uh, armoniza legislațiile din statele membre, vor exista planuri de acțiune naționale pe care Comisia le va um, studia până, începând cu 30 iunie și vom face eforturi pentru a încuraja uh, energiile cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Consiliul va trage concluzii deja în luna martie pentru a avansa um, în domeniul inițiativelor industriale și a finanțării lor. Domnule președinte, trebuie să trecem de la uh, energia, energiile fosile care au fost cauza unor conflicte, războaie și raritatea acestor resurse au creat tensiuni politice și economice care au uh, îngreunat uh, posibilitatea popoarelor de a se înțelege. Trebuie să punem capăt acestei situații. Avem nevoie de energii uh, inepuizabile uh, uh și fără poluare și astfel cooperarea între statele membre va fi mai bune. Mai bună. Iată, de aceea priori, o altă prioritate a Uh, președinției noastre este lansarea planului privind energia solară în zona Mării Mediterane. De aceea, președinția spaniolă are de gând să organizeze la, uh, la Valencia, uh, pe 12 iunie, o conferință în legătură cu această sursă de energie și sper că la summitul Euromed de la Barcelona din iunie 2010 vom putea menționa concluziile acestei conferințe. Energia va fi cu siguranță un element cheie în cadrul uh, stabilirii capacității de concurență în Uniunea Europeană, așa cum sunt și tehnologiile um, informaționale și ale comunicației. Doamnelor și domnilor, în domeniul societății mm, informatice, prioritatea noastră este de să dezvoltăm acest sector al cărui uh, caracter transversal îl face indispensabil pentru a um, consolida un mediu concurențial solid. Având în vedere importanța acestui sector, președinția va lansa noi strategii pentru perioada 2010-2015. Această strategie se va numi pentru o Europa numerică, digitală, strategia de la Granada, pentru productivitatea și calitatea vieții. Această strategie, care va înlocui inițiativa E2010, va fi discutată la întâlnirea informală de pe 19 și 20 aprilie de la Granada. și vom ține cont de raportul președinției suedeze în acest sens. Elementul central al strategiei de la Granada va fi uh, crearea unei piețe unice digitale care dorim să ajungă la nivel uh, perfect european Um, în momentul în care va exista această piață, se va facilita comerțul transfrontalier uh, în, uh, al serviciilor uh, digitale, se va putea crea o adevărată industrie a conținuturilor digitale. Pentru a profita de pe urma potențialului acestei piețe unice digitale, trebuie să eliminăm barierele care sunt stau în calea um, executării sale flexibilitatea um, și realizarea unor rețele de noi moderne, precum și uh, a conexiunilor electronice. În cadrul strategiei de la Granada vom determina obiective, instrumente și măsuri pentru a evita uh, acest vid digital. Vom defini un cadru de reglementare favorabil, precum și sprijin financiar care este necesar. Uh, vom adopta la nivel uh, comunitar o cartă europeană a utilizatorilor telecomunicațiilor electronice, așa cum uh, am adoptat o astfel de carte în Spania de curând. Doamnelor și domnilor, uh, ocuparea și productivitatea sunt principalii pe piloni pe care se bazează creșterea economică. În uh, secolul 21, creșterea economică în sine nu mai este suficientă pentru a ne afla într-o situație de durabilitate. Trebuie să încurajăm protecția mediului, care este un element important acum pentru um, dezvoltarea economică. Dar, deci iată uh, de ce toate aceste elemente sunt indispensabile pentru a ajunge la, a realiza obiectivele noastre în domeniul mediului. Aceste tehnologii vor juca un rol fundamental pentru a consolida concepte ca eficiența energetică, sau interconexiunile, um, rețelele inteligente și uh, legăturile între utilizatori și uh, furnizori, uh, um, legături inteligente. Rețelele de obținerea unor rețele de a doua generație precum și Carta Drepturilor Utilizatorilor vor uh, reprezenta un alt pilon al strategiei de la, Gal- de la Grenada. Vom insista asupra două domenii. Vom uh, încuraja uh, sporirea încrederii în securitatea rețelelor, precum și consolidarea drepturilor de proprietate intelectuală. Vom încerca să ajungem la un acord pentru a dezvolta un cadru armonizat pentru a avea indicatori uh, în legătură cu societatea informațională. Domnilor și domnilor, criza a avut un impact foarte important asupra industriei din toate statele membre și în unele țări uh, s-au instituit măsuri de sprijin um, pentru politicile industriale, trebuie să vedem în ce măsură acest sprijin a modificat politicile industriale din statele membre. Trebuie să ne întrebăm cât de eficiente au fost ele și care este rolul politicii industriale um, între acum și anul 2020. Este import, uh, vom încuraja această reflexie în cadrul președinției spaniole și astfel vom putea și noi să contribuim la uh, Mm, punerea bazelor unei noi politici industriale în Uniunea Europeană, care trebuie să fie durabilă, inovantă și competitivă. Își va garanta competitivitatea Uniunii Europene pe piețele internaționale. În sectorul uh, producătorilor de automobile, în primul rând, aceste aspecte inovante uh, pot fi dezvoltate prin uh, lansarea um, pe piață și încurajarea autovehiculelor um, electrice. E vorba de viitorul industrial, dar și uh, tehnologic uh, și energetic al Uniunii. Pentru asta e nevoie de surse regenerabile de energie pentru a ne reduce dependența față de petrol și pentru a favoriza gestionarea sistemului electric. Trebuie să ne reducem dependența față de petrol, uh, favorizând o mai bună uh, gestionarea energiei și o parte mai importantă a energiilor regenerabile ne permit uh, um, sporirea independenței energetice și protecția mediului. Uniunea Europeană a trebuit să importe 80% din consumul său de energie, 400, 4400 de milioane de barili de petrol. dacă prețul barilului de petrol crește uh, la 30 de euro, țările exportatoare de petrol uh, vor uh, obține 132 de miliarde de euro, 132 de miliarde de euro în plus pe an. Este o sumă echivalentă întregului buget al comunității europene pentru 2010 deci, dar politica energetică nu include doar politici industriale, posibilități industriale, ci și tehnologice, pentru că apariția vehiculelor electronice implică dezvoltarea programelor, rețelelor inteligente și accesului la ele. Deci, uh, folosirea vehiculelor electrice vor duce la un dialog între sectorul industrial, cel al energiei și cel al tehnologiilor informaționale. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Considerăm că introducerea vehiculelor electrice va contribui uh, mult la consolidarea noului model de creștere economică de care are nevoie Uniunea Europeană. De aceea, președinția spaniolă va promova o dezbatere la nivel european în legătură cu măsurile adoptate pentru a stimula producția acestor um, autovehicule electrice de către producătorii europeni și, de asemenea, pentru a încuraja folosirea lor. Președinția spaniolă dorește să facă dezbaterea să avanseze în legătură cu acest element. De aceea am hotărât să adoptăm o strategie europeană pentru vehiculele electrice care trebuie să fie, care va fi discutată la, ca element central la Consiliul Informal pentru Concurență care va avea loc în februarie la San Sebastian. În fine, considerăm că în mai, la acest Consiliu va trebui să se adopte concluzii și statele membre vor trebui să se angajeze atunci pentru a încuraja folosirea acestor vehicule. În cadrul politicii industriale avem de asemenea de gând să insistăm pe următoarele domenii. Să stimulăm folosirea, aplicarea um, legislației Small Business Act, vom lansa un studiu în legătură cu perspectivele folosirii mărcii comunitare pentru a favoriza prevenirea și pro, uh, protecția și promovarea drepturilor de proprietate intelectuală. Și închei, guvernul spaniol, în cadrul politicii de concurență, după cum vedeți, a stabilit uh, o agendă ambițioasă, încărcată, dar trebuie să răspundem uh, provocărilor cu care ne confruntăm uh, în 2010, chiar dacă situația economică nu este strălucită, dar dacă suntem gata de a, să acționăm pe calea inovației, durabilității, competitivității cu vigilența la care se așteaptă cetățenii, putem să câștigăm această bătălie. Deci, contez pe dumneavoastră și puteți conta și dumneavoastră pe guvernul spaniol. Herzlichen Dank, Herr Minister. Mulțumesc, domnule ministru. Iată, ați abordat o uh, varietate de teme, motiv pentru care s-au și anunțat foarte mulți colegi. Am 15 lor de cuvânt până acum. Întreb acum dacă există și alți doritori, altfel închid lista. Văd că mai sunt doritori totuși. Și aici în față, lista este închisă. Am o rugăminte. Dacă sunteți de acord să vorbiți două minute, să adresați o întrebare de două minute, pentru ca mai apoi să primiți și un răspuns pe măsură. De aceea mm, sugerez să pornesc cronometrul pentru că mereu ajută să vezi cum se scurge timpul. Și vom uh, termina la ora 12.30. Doamna Del Castillo are prima cuvântul. Președinte, eh, senior... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Președinte, domnule ministru, în numele grupului pe care îl reprezint, vă urez bun venit în comisia noastră și vă mulțumesc pentru că ați venit. Ați uh, trecut în revistă mai multe subiecte, mai multe teme. Sigur, uh, ministerul dumneavoastră acoperă mai multe domenii ca și comisia noastră. Să revenim la energie. Știți uh, foarte bine că această politică dorește mai întâi să garanteze aprovizionarea și apoi o dezvoltare durabilă. Adică, pe termen lung, vrem să nu depindem uh, exclusiv de exterior pentru energia pe care o consumăm, vrem ca aceasta să aibă un cost acceptabil și să fie curată. Deci, sigur, energia nucleară pare să fie singura sursă autohtonă uh, de energie care îndeplinește toate aceste trei criterii în mod simultan. Procentul de energie nucleară din uh, total uh, probabil va crește, dar diferă la fiecare stat membru în parte. Să pun însă întrebarea care ține de competența europeană și anume securitatea. um, ehm, 50% dintre uh, cetățeni sunt pro, 50% contra acestui tip de energie. Dar știm că în materie de securitate și de gestiune a deșeurilor, e bine, dacă ar fi să punem aici întrebări, cifrele ar arăta altfel. Dacă întrebăm pe oameni, credeți că deșeurile pot fi gestionate în siguranță? 60% dintre ei vor zice da, ar fi pentru energie nucleară dacă s-ar putea gestiona bine deșeurile. Însă adesea oamenii sunt uh, slab informați și uh, două țări noi intrate în Uniunea Europeană, Bulgaria și România, dar și țări mai vechi, precum Spania și Austria, uh, au Uh, probleme în sensul informării cetățenilor. Informația este foarte uh, precară și oamenii trebuie să poată să fie informați dacă le cerem să facă o alegere. Așadar, vă întreb, ce veți face în materie de informare? Ce veți face ca să există o mai bună informare în uh, domeniul energiei nucleare și mai ales în legătură cu gestiunea și depunerea deșeurilor? în nombre de de mi grupo, quiero darle también la bienvenida. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule ministru, în numele grupului meu vă urez bun venit și vă felicit pentru expunerea foarte clară pe care ați făcut-o pentru a ne prezenta programul președinției spaniole și mai ales competențele ministerului noastre, care sunt într-adevăr numeroase și ne privesc direct. Este un program pe care îl considerăm uh, ambițios, inteligent și coerent cu nevoile actuale ale Uniunii Europene. Ați uh, spus foarte bine că ieșim dintr-o criză economică gravă și că trebuie să ne redefinim strategia globală și că trebuie să iată, să punem în aplicare un nou tratat care oferă mai multe competențe Parlamentului. Și ne oferă și o un temei legal pentru a lansa politici comune, inclusiv în domeniul energiei. Ați vorbit despre garantarea aprovizionării și aici am să vă pun prima întrebare. Domnule președinte, domnule ministru, am uh, avut acea criză, conflictul dintre Rusia și Ucraina și a trebuit să intensificăm măsurile diplomatice. Ei bine, într-o astfel de situație de urgență am văzut că uh, Soluția uh, este dată de o solidaritate care permite să asigure uh, furnizarea energiei între state membre. Deci ce trebuie să facem este să asigurăm o bună circulare, un bun circuit al energiei pe întreg teritoriul Uniunii. Și astfel am putea să evităm uh, problemele. Deci am putea avea niște interconexiuni între statele membre. Este o problemă care preocupă foarte mult Comisia noastră. Am reținut din ce ați spus că va fi o prioritate a președinției, dar v-aș ruga să ne dați mai multe detalii pe această temă, pentru că este o, o temă pe care o discutăm de mai mulți ani. O a doua întrebare, foarte rapid, domnule ministru. Ați uh, vorbit despre piața unică digitală. E bine, de fiecare dată când am încercat să avansăm în această direcție, au apărut bariere între statele membre. Uh, unele state cer o veritabilă piață a serviciilor online. Dar știm că apar dificultăți și din mai multe cauze. Ei bine, ce veți face în Consiliu și care sunt uh, prioritățile pe care veți miza? Pentru că acest lucru să devină o realitate în următorii ani. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Eck are cuvântul. I want to welcome you on behalf of the Alliance of Liberal and Democrats. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, că sunteți aici și vă urez bun venit din partea liberalilor și democraților. Tot subiectul energiei mă interesează și pe mine, mai ales eficiența energetică. Cu toții cunoaștem importanța sa, știm că avem puțin timp la dispoziție pentru a acționa și vreau să vă întreb, în primul rând, ce părere aveți? dacă ați propune pentru uh, strategia pe 2000, ce propunere aveți pentru strategia de 2000, 2020 în privința eficienței energetice. Și apoi, Copenhaga. Va trebui să putem face un pas înainte în Europa. Credeți că ar trebui să discutăm uh, în Parlament un plan de acțiune ca parte a strategiei pe 2020? Deci este, de fapt, de locuri de muncă în acest domeniu al uh, luptei împotriva schimbărilor climatice. Și apoi încă un lucru, după cum a spus doamna del Castillo, sustenabilitatea. Aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre deciziile pe care le propune acum Spania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 discursul prezentat, comisia noastră cu siguranță vă va sprijini în ambițiile prezentate. Când vine vorba de energie, eu vin dintr-o țară nordică și suntem interesați de energia eoliană și de potențialul Mării Nordului. De asemenea, susținem și ideile privind energia solară pe care le-ați emis astăzi. Însă aș vrea să atrag atenția asupra unei uh, chestiuni și anume, ieri am vizitat un loc din Antwerpen, pentru că eu de acolo provin, și cu siguranță știți că există foarte multe restructurări care au loc, um, există foarte multe schimbări. Toată lumea spune că nu are nimic de a face cu chestiunile economice sau cu performanța economică. Uh, sau cu productivitate, ci mai degrabă uh, sunt motive politice în spatele acțiunilor de restructurare. Uh, lucrătorii de la Opel din Antwerpen și din uh, Uniunea Europeană, bineînțeles că se adresează Comisiei, Parlamentului și Consiliului Uniunii Europene. Comisia a fost mereu ambițioasă în ceea ce privește măsuri pentru eficientizarea pieței interne, dar a fost mai puțin ambițioasă când a venit vorba despre asigurarea asumării responsabilității din partea întreprinderilor când vine vorba de restructurare. Opel, uh, spre exemplu, intenționează să ceară ajutor de stat pentru situația sa. Ei bine, comisia trebuie să se asigure că totul este decurge în mod corect și cinstit va avea loc o întâlnire informală în februarie cu privire la această chestiune. Vreau să știu președinția spaniolă ce va face pentru a asigura consistență în ceea ce privește aplicarea regulilor și asigurarea corectitudinii. Nu în ultimul rând, lucrătorii de la Opel sunt cei care au astăzi, din fericire, puterea Eh, ei au arătat solidaritate și vreau să știu ce va face Consiliul pentru a veni în sprijinul acestei solidarități. Și un al treilea aspect, toată lumea vorbește despre acordul de liber comerț cu eh, Corea de Sud și cu efectele adverse pe care acest acord le va avea în diferite industrie, inclusiv în, cu industria auto și implicit cu Opel. Vreau să știu ce poziție va asuma Consiliul cu privire la acest acord de liber schimb. Vă mulțumesc, doamna Batia. Ministru, eu mi Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, și eu vă felicit pentru uh, expozeul foarte clar care cuprinde prioritățile președinției spaniole. Și aș vrea totuși să schimbăm puțin subiectul, pentru că eu vreau să vă pun o temă în legătură cu tehnologie, tehnologiile informației și uh, științei. După cum știți, în noiembrie a avut loc acel forum cu privire la guvernanța internetului. Și una dintre principalele teme a fost um, securitatea cibernetică. Deci am o întrebare foarte concretă. Se vorbea acolo despre securitatea pe internet în privința copiilor. Am uh, auzit că mai multe organizații au preocupări în acest sens. Și văd că dumneavoastră sunteți pe bună dreptate preocupat de adoptarea unui uh, act legislativ care să garanteze securitatea celor care fac achiziții online. Ei bine, aveți în vedere să faceți ceva în acest sens? pentru ca să evităm riscurile pe care le poate prezenta internetul pentru cei mai mici. Pentru că știm că ei navighează aproape zilnic și nu sunt întotdeauna supravegheați de părinți. Deci aș vrea să știu dacă v-ați gândit la ceva în acest domeniu, o inițiativă, știu eu. Ghirec. Doamna Ghirec. Domnul Ghirec are cuvântul. Panie mistrze, Od lat gnębi... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, de ani de zile în Europa avem uh, de-a face cu fenomenul strămutărilor, asta din motive economice. Deci multe produse acum nu mai sunt fabricate în Europa, ci undeva în Est, în Asia. Este vorba de industria textilă, dar și alte branșe care uh, întâmpină acest fenomen. Așadar, pe viitor uh, ne vom confrunta cu un val de strămutări, acesta survenind în raport cu prețurile tot mai crescute la energie. Avem și problema cu emisiile de carbon și, bineînțeles, uh, că și aceasta va favoriza uh, strămutarea aceasta menționată anterior ne gândim și la o strămutare politică. Colega mea a menționat industria auto și Opel. Și știm că uh, din motive politice și nu economice, uh, Uh, o parte din producția din Polonia a firmei Fiat va fi strămutată în Italia din nou. Și la fel se întâmplă și cu industria metalurgică din Europa. Ei bine, în raport cu toate acestea, aș vrea să știu ce planuri, ce măsuri prevede preștinția spaniolă, cum vreți să faceți față și să luptați aceste chestiuni care nu au de face cu competitivitatea și generează, iată, schimbări sociale. Vă mulțumesc, până președintele, facem o scurtă pauză pentru a acorda ministrului posibilitatea de a răspunde la la multitudine de întrebări. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați întâmpinat atât de călduros aici printre voi. Și am să încep cu uh, primele întrebări. Prima întrebare a doamnei de Castilio după cum uh, ați spus foarte bine, politica energetică în domeniul nuclear ține de competența statelor membre, deciziile aparține lor. Și, uh, bineînțeles, președinția va fi neutră în raport cu orice decizie de uh, creștere a industriei nucleare. Asta ține de statele membre. În ce privește securitatea nucleară și gestionarea deșeurilor, noi uh, lucrăm deja în Spania la transpunerea unei directive. Și în ce ne privește, sperăm să prezentăm curând un text cu privire la managementul deșeurilor și reziduurilor care să respecte principii de bază, principii comune. Pe baza lor, statele membre ar trebui să asigure securitatea ansamblului de reziduri și deșeuri pe care le uh, gestionează. Însă, stimate doamne, nu sunt uh, în totalitate de acord când ziceți că energia nucleară este singura sursă de energie autohtonă și curată în Europa. Avem și alte surse, din fericire avem energiile uh, regenerabile. Și mă gândesc că putem face economii aici, putem să fim uh, mai eficaci. În Spania, 20% din energia uh, noastră provine într-adevăr din domeniul nuclear. Dacă am economisit 20% din consumul nostru, ceea ce e fezabil, asta ar însemna că am avea de două ori mai multă energie nucleară. Ar fi un avantaj. Nu ne-ar costa nimic, dar ne-ar aduce beneficii. Pentru că ar înlocui o producție care vine din exterior, n-am mai transfera bani, am creat venituri în interior și locuri de muncă și n-am avea nicio problemă cu gestionarea deșeurilor. Deci eficacitatea energetică, economisirea de energie este principala sursă de energie în Europa de care trebuie să profităm. Apoi, interconexiunile și infrastructurile dedicate. Aici uh, trec la întrebarea doamnei Revar. Cele mai bune interconexiuni la nivelul Europei și uh, rețelele transfrontaliere dorite, sigur și asta ne-ar garanta aprovizionarea și ne-ar crește competitivitatea. Ca să ne gândim doar la gaz. Gazul pe care le aducem din Algeria în Spania, să zicem. Ei bine, reușim să aducem foarte mult gaz natural, dar am putea aduce și mai mult dacă l-am putea transporta până în centrul Europei sau spre nordul Europei. Astfel am putea importa mai mult gaz din sud. Dacă am importa mai mult din uh, Rusia, ar, am crea o concurență pentru cei din Algeria. Deci rețelele favorizează concurență, pentru că și energia este un domeniu concurențial. Algerinii ar fi în concurență cu rușii în materie de gaz natural și deci am putea negocia mult mai bine cu uh, furnizorii și am putea obține niște prețuri mai bune. Și ne-am crește securitatea aprovizionării. Deci, într-adevăr, interconexiunile și rețelele transfrontaliere sunt foarte importante. Bun, am încheiat cu doamna Rerar. Acum, o altă prioritate este să consolidăm rețelele europene de transport de energie, dar și interconexiunile în interiorul Uniunii. ne gândim la câteva mari proiecte de interconexiune și le considerăm esențiale pentru a garanta securitatea energetică. Sperăm că anul acesta Comisia va veni cu câteva măsuri necesare pentru demararea acestor proiecte. Și cu siguranță vom benefici, veți beneficia de sprijinul președinției spaniole. În ce privește dezvoltarea de infrastructuri energetice, președinția noastră dorește să ajungă la un acord cu privire la reglementarea investițiilor în infrastructuri energetice și sper că Parlamentul va fi de acord cu Consiliul pentru ca, sigur, și Consiliul să poată ține cont de părerea Parlamentului și să dea reglementări pertinente. Apoi, uh, anul acesta vom prezenta noi instrumente legislative pentru infrastructuri și pentru securitatea aprovizionării. Aceste propuneri ar putea să includă noi uh, reglementări care ar fi foarte importante pentru uh, depozitarea energiei, mai ales a petrolului. Avem uh, actualmente niște dispoziții în vigoare care prevăd rezerve minime de combustibil petrolier. Apoi avem un grup de coordonare pentru petrol și produse petroliere, așa cum există și în sectorul gazului natural. Acum să trec la întrebarea legată de digitalizare. Ați vorbit despre eficacitate energetică. E bine, și aceasta se leagă și este fundamentală. Ziceam că aceasta este una dintre cele mai mari surse de energie pe care le, aveam, le avem în Europa. Și noi credem că va trebui să abordăm foarte serios planul de energie pentru 2010-2014 și vom revizui planul de eficacitate energetică, care va face parte din planul general, cel mare. Dar planul de acțiune în domeniul energiei va trebui să includă câteva uh, linii mari și uh, după câte ne-am stabilit noi, Spania, Belgia și Ungaria vor trebui să se ocupe de aceste chestiuni cheie și vitale pentru viitorul energiei în Europa. Avem apoi agenția de reglementare pe care o susținem în activitatea ei. Și apropo de carbon, doamna Eck a vorbit despre carbon și despre reglementări europene la sfârșitul lui 2010. Trebuie să avem un nou regulament și credem că circumstanțele care au dus la aprobarea regulamentului din 2002 sunt încă prezente. În domeniul energetic, Europa n-a prea făcut mari progrese din 2002, așa că ar fi necesar eventual să prelungim regulamentul actual. Putem, sigur, să discutăm despre nuanțe cu statele membre, dar în orice caz nu vom putea renunța la obligația de a conserva, de a depozita rezerve strategice. Pentru că asta garantează securitatea aprovizionării. Și este important pentru energiile regenerabile. Știți că și în acest sens trebuie să venim cu tehnologii noi, mai progresiste. Ați vorbit despre vehiculele electrice, care sunt bune, dar ne trebuie și o soluție de rezervă, un backup. Poate știu eu o soluție nucleară, care însă este mai greu de gestionat, dar ne va trebui și o sursă fosile, cărbunii. Asta asigurând, eh, sigur, durabilitatea. Deci avem eh, o politică a eh, cărbunelui autohton, dar în același timp vrem să dezvoltăm și energii regenerabile. Deci probabil că va fi necesar să prelungim regulamentul în ce privește exploatarea cărbunilor. El tema de, de Opel y Amberes, nosotros siempre... În ceea ce privește Opelul și uh, situația de la Antwerpen... De Opel este un problema europeo și, por tanto debe darse una... problema Uh, firmei Opel este una europeană, de aceea trebuie să găsim o soluție europeană. De aceea trebuie să favorizăm dialogul între statele europene și cu Comisia Europeană pentru a găsi o soluție pentru Opel. Um, acesta poate să fie un proiect de viitor, dar trebuie ca criteriile industriale și de concurență uh, să aibă câștig de cauză și nu de criteriile legate de o țară sau alta. De aceea președinția spaniolă va sprijini dimensiunea europeană pentru a rezolva problema firmei Opel, uh, fără a uita faptul că această întreprindere poate să fie rentabilă și restructurarea trebuie să țină cont de această această posibilitate de a fi rentabilă. În ceea ce privește acordul de liber schimb cu Corea, Președinția spaniolă va insista asupra aprobării provizorii acestui acord, bineînțeles în cooperare cu Parlamentul European și Comisia. Vom asigura transparența în acest domeniu conform tratatelor, tratatului. În ceea ce privește consecințele asupra industriei producătoare de automobile, acordul va respecta rezoluția Parlamentului din 2007 în ceea ce privește impactul posibil asupra acestui sector și deci prevede reducerea taxelor uh, vamale pe o perioadă de 3 până la 5 ani și Corea a acceptat și ea să elimine uh, bariere și să accepte uh, normele europene de securitate. Corea uh, își va armoniza normele pentru a putea intra pe piața internă. În legătură cu politica industrială, pentru a răspunde domnului Gerec, voi spune câteva cuvinte și apoi voi vorbi despre politica digitală. În ceea ce privește politica industrială, Spania, după cum am spus, dorește să existe un debat, o, o dezbatere pe această temă pentru a analiza rezultatele politicii industriale de până acum a Uniunii Europene, președinția spaniolă consideră că unii spun că uh, politic, cea mai bună politică industrială este una care nu există. Eu nu sunt de acord cu asta. Avem nevoie de politică industrială care să vizeze inovarea, concurența într-o lume din ce în ce mai globalizată și mai complexă. Deci, Sperăm uh, că vom putea pregăti un document pe baza căruia, care să reprezinte baza pentru dezbateri la Consiliul de Concurență din luna martie. Acest document uh, va fi uh, redactat împreună cu Direcția Generală pentru Întreprindere a Comisiei și sprijinul acordat industriei europene va trebuie oferit uh, cu ideea de a sprijini inovarea, uh, calitatea, deci vizând produse și servicii care să ofere o adevărată valoare adăugată, care să ne permită să avem un avantaj uh, concurențial. Această politică europeană trebuie să reprezinte una dintre axele majore ale strategiei 2020, care a fost uh, construită pe baza strategiei de la Lisabona pentru 2010, despre care se va vorbi de asemenea la Consiliul European. În ceea ce privește piața unică digitală, Într-adevăr, cred că există încă multe bariere la nivel național care împiedică aceste piețe, această piață um, de a funcționa cum trebuie, de exemplu, drepturile de uh, proprietate intelectuală și licențele care sunt uh, date la nivel național. E nevoie de un sistem european de a crea, deci, posibilitatea acordării licen unor licențe uh, multiteritoriale. Și trebuie să existe um, o interoperabilitate între sistemele de plăți după ce se va garanta în prealabil protecția datelor și securitatea tranzacțiilor electronice. După cum știți, doar 7% din tranzacții online sunt uh, transfrontaliere și cred că problema aici este uh, securitatea în transferul informațiilor trebuie să evităm măsuri care ar duce la o segmentare și mai mare a piețelor. Trebuie să încurajăm uh, cumpărarea de servicii online, uh, cumpărarea, de exemplu, a unor bilete pentru diferite spectacole sau alte servicii. După cum spuneați și dumneavoastră, suntem foarte preocupați în legătură cu accesul uh, copiilor uh, la informațiile disponibile online. Uh, cred că e nevoie de acorduri pentru a îmbunătăți securitatea pe internet. Este important să protejăm copiii și în acest scop trebuie să realizăm o mai bună identificare a site-urilor web care nu sunt uh, adaptate pentru copii și în școli trebuie să existe programe pentru a învăța pe copii și pe părinți cum se poate naviga în mod sigur pe internet și trebuie să acționăm din punct de vedere juridic uh, la site-urile care încalcă drepturile copiilor. Mulțumesc! Mai există 11 luări de cuvânt. Am putea totuși să fim și mai succinți ca să avem posibilitatea să luăm toți cu, cu toții cuvântul, pentru că mai avem doar 30 de minute la dispoziție. Domnul Beautycofer. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vreau să vă salut din partea verzilor. Ați găsit cuvinte critice în ceea ce privește politica energetică pe bază de uh, resurse fosile și ați spus că trebuie să se ofere un uh, model al unei dezvoltări durabile energetice. E bine, în practică, ceea ce se întâmplă în Spania nu seamănă cu ceea ce ați spus. Doamna Fernández Talavega, prima vicepreședinte al guvernului, a anunțat astăzi în presa spaniolă că una dintre prioritățile președinției spaniole ar fi următoarea. Acordul pentru noi subvenții de stat pentru cărbuni. Deci Spania subvenționează și așa cărbunele spaniol masiv. Eu cred că toate acestea, cu răspundere față de climă și cu durabilitate, nu au nimic de a face. Mai mult decât atât, Aici este vorba și de o formă destul de urâtă de protecționism, pentru că, din punct de vedere calitativ, cărbunele spaniol este mult mai rău, mai prost, decât cărbunele polonez, care este oricum mai bun. Și atunci ă, ă, ajungem la situația în care că doar cărbunele spaniol este subvenționat și nu și cel polonez. Deci unde este solidaritatea, siguranța și durabilitatea? Sunteți dispus ca în sfârșit, în calitate de uh, ă, președinție spaniolă a Consiliului, uh, să faceți ceva practic în acest sens? Și în al doilea rând, ați vorbit despre uh, e-mobilitate. Pe mine m-ar interesa uh, cota pe care și-o imaginează um, preștinția spaniolă până în uh, anul 2020. Deci cam uh, ce cota ar trebui să atingă mobilitatea până atunci. Și în al treilea rând, ați vorbit despre Small Business Act, dar foarte pe scurt și nu ați spus nimic concret în acest sens. Aveți un obiectiv concret cu privire la Small Business Act? Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, doamna Koloska-Bobinska. Życzę panu przede wszystkim realizacji tak bogatego i ambitnego programu. Mulțumesc, domnule președinte. Sper ca acest program ambițios și bogat să poată fi realizat. Aceasta este chestiunea cea mai importantă. Ați vorbit despre siguranță energetică. Ați vorbit și despre securizarea Uh, securizarea gazului și a resurselor de gaz care vin în Europa. În ceea ce privește siguranța energetică, da, aceasta este foarte importantă, dar vedem că proiectul nu poate fi dezvoltat pentru că furnizările din Azerbaijan nu pot fi securizate. Rusia, la fel, exercită presiune asupra Azerbaijanului și dorește să controleze Uh, resurse de gaz de acolo. Proiectul Nabucco reprezintă un proiect cheie european. Vreau să știu ce credeți dumneavoastră, ce crede Spania despre acest proiect și ce planuri aveți în raport cu acest proiect uh, pe timpul președinției spaniole pentru a schimba situația. Aveți de gând să luați anumite măsuri pentru a accelera uh, construcția conductei Nabucco sau aveți proiecte în Azerbaijan? Aș vrea să știu. Mulțumesc. Mulțumesc, spune și președinte, mulțumesc pentru că ați fost succintă, domnul, doamna Cavaliero. Mulțumesc, domnule. Intern de energie. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vreau să revenim la piața internă a energiei despre care ați vorbit, care ar avea un rol fundamental pentru crearea unei rețele electrice europene. Există proiecte concrete pentru peninsula iberică. Există o legătură între Spania și Portugalia, Spania și Franța pentru rețele electrice. Și apoi un al doilea comentariu legat de mașinile acționate electric. Asta este doar o soluție pe lângă altele. Avantajul ar fi să realizăm un mix energetic, adică să ne bazăm pe mai multe surse de energie care ar avea, sigur, emisii scăzute de carbon. Să folosim electricitate care e produsă cu multe emisii nu mi se pare un avantaj. Avantajul ar fi unul tehnologic, însă bateriile, apoi, sigur, apar probleme cu furniturile și cu aprovizionarea. Deci, poate că ne aduce un avantaj concurențial, dar suntem noi competitivi în raport cu China? Dacă e să producem mașini electrice? Nu credeți că avem un avantaj în alte tehnologii care ar putea fi folosite la mașina electrică? Sigur, nu vreau să exclud neapărat această soluție, dar nu credeți că ne-am putea gândi uh, și la motoare pe hidrogen? N-ar trebui să luăm asta în considerare și uh, atunci când vorbim de strategia europeană pentru vehicule electrice? Mulțumesc, domnul Cimanski are cuvântul. Oczywiście państwowe preferencje na rzecz... Mulțumesc. Aș dori să abordez și eu câteva subiecte. Subvențiile de stat pentru cărbunele spaniol nu fac altceva decât să ducă la o fragmentare a pieței europene, pentru că nu există nicio justificare în spatele acestor subvenții. Vreau să vreau să spun că apare și o neconcordanță cu dreptul european în acest sens. Și încă o întrebare cu privire la piața electronică. Din 2004, de la extindere, foarte multe state din centrul și estul Europei nu pot să acceseze anumite servicii care sunt furnizate pe căi electronice. Vreau să știu ce se poate face pentru ca piața electronică să ofere drepturi egale tuturor cetățenilor europeni. Domnul Zodal Koc. Labai ačiū, gerbiamas ministrė, eh, už jūsų ambicingą. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru programul ambițios. Mult succes cu implementarea. Pe mine mă interesează o întrebare despre care s-a discutat. Ați început cu integrarea rețelelor electrice. Sigur, nu ați făcut acest lucru întâmplător, pentru că această chestiune este interesantă pentru multă lume. Aș avea o întrebare scurtă și concretă cu privire la această temă. Cu privire la integrarea rețelelor energetice și a rețelelor de gaz, avem și o insulă energetică și uh, deseori se ajunge la situația de a nu fi accesate investiții pentru că, din punct de vedere economic, aceste rețele nu sunt uh, rentabile. Deci suntem oarecum izolați pe această insulă. Și uh, această chestiune este de importanță majoră în ceea ce privește solidaritatea și strategia viitoare. Și atunci vă pun întrebarea, sunteți ca preștinție pentru astfel de proiecte de rețele? Vă mulțumesc! Are cuvântul colegul Rudi. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru. Două întrebări, una instituțională și alta cu privire la influența Spaniei. Prima, ați vorbit despre președinția rotativă și tratatul de la Lisabona. E bine, apar câteva nepotriviri, neconcordanțe între portofoliul de, portofoliul de comisar pe care domnul Barroso l-a spart în mai multe. Noi trebuie să lucrăm cu patru comisari, cu doi miniștri și cu președinții Consiliului, Consiliului European, care sperăm să vină să ne salute. Nu credeți că ar trebui să existe o mai mare coerență între portofoliile miniștrilor statelor membre, comisarilor și a Comisiei Parlamentare sau Comisiilor Parlamentare? Iar în ce privește influența Spaniei, eu uh, am apreciat foarte mult discursul primului ministru dar am fost uh, dezamăgit de un anume punct. Uh, influența pe care Spania poate să o aibă în uh, continentul latin, de fapt pe toate țările din acele două continente, cu excepția SUA și Canada. Ei, în discursul dumneavoastră n-ați vorbit prea mult despre acest lucru și nici domnul Barroso nu prea amintește. Nu credeți că în domeniul uh, industriei, comerțului și turismului ați putea avea o influență în beneficiul Uniunii Europene? Colegin Thompson. Doamna Thompson. Mulțumesc, domnule președinte. Um, yeah, I will speak in Danish. <laughs> uh, ideea am să mă exprim în uh, limba mea. Ei bine, domnule ministru, Spania a reușit ea oare să-și atingă obiectivele ambițioase în legătură cu eficiența energetică și energiile regenerabile? Ne-am fixat obiective pentru 2020. Uh, avem obligații să adoptăm energii regenerabile și să reducem emisiile, însă în negocierile pentru acest pachet, tot Parlamentul danez a trimis o scrisoare domnului Barroso pentru a întreba dacă nu am putea avea niște uh, obiective mai constrângătoare în legătură cu eficiența energetică. Știm că în ultimii 30 de ani consumul de energie a crescut. Comisia încă nu a răspuns la scrisoare. Dacă nu vrem să ne regăsim într-o situație catastrofală în care trebuie să producem din ce în ce mai multă energie, va trebui să ne impunem niște obiective severe de eficiență energetică. Știm situația în care ne găsim cu toții, așa că vă întreb, președinția spaniolă este ea pregătită să acționeze pentru a adopta niște obiective mai coercitive pentru eficiența energetică? O altă întrebare. După cum s-a spus adineauri, Vrem să avem o integrare a rețelelor electrice și, din păcate, internetul este cel care face ca mulți dintre europeni să fie excluși din rețele. De exemplu, în România doar 25% dintre cetățeni sunt conectați. Dacă cetățenii nu au uh, posibilitatea de a avea acces la aceste rețele, să nu uităm că este vorba despre concurență până la urmă, ei, ce putem face pentru ca tot mai mulți europeni să aibă acces la internet, să-l dăm uh, gratuit? Domnul Balso. Mulțumesc, stimate domnule ministru. În urmă cu câțiva ani, pe Eurosport, era difuzată o reclamă cu un slogan Spania, totul e sub soare. Ei bine, acest slogan poate fi uh, utilizat și acum, având în vedere introducerea pe care ați făcut-o. Sigur, trebuie să facem tot posibilul ca uh, cărbunele curat să fie cât mai ieftin. Dumneavoastră a spus că trebuie să uităm de cărbun, de resurse de combustibil fosil, dar pe termen mediu nu avem cum să facem acest lucru, pentru că ne-am contrazice în acțiunile noastre. Ați vorbit despre eficiență energetică, ați vorbit despre acest lucru în Spania, dar vreți să folosiți uh, nu, și că vreți să folosiți nu energie nucleară, ci energia eoliană, deși energia nucleară este mult mai curată. Cu privire la energia nucleară nu există neutralitate și de aceea vă întreb, va mări președinția spaniolă fondurile cu care să fie garantată securitatea și siguranța și depozitarea deșeurilor nucleare? Uh, aceasta este întrebarea mea concretă și vreau să știu cum uh, susține aceste principii. Domnul Cații Marcachis. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru și vă felicit pentru uh, ați abordat chestiunea industriei auto. Am avut ocazia de a vorbi despre acest domeniu chiar când s-a declanșat criza economică și electromobilitatea a fost un subiect de mare amploare atunci. Vă rog încă un lucru, Mâine avem o întrevedere cu Comisia și aș vrea să, ști, să știu că și din partea Consiliului se pune accentul pe standardizare. Deci avem nevoie de aceleași întrerupătoare, de aceleași cabluri, de aceleași amplificatoare peste tot în Europa. Am văzut broșura roșie pe care ați împărțit-o și văd că se pune accentul foarte mare pe sectorul comunicațiilor și al tehnologiei informațiilor, lucru pe care îl apreciez nu o să reușim să facem o revoluționare în domeniul eh, energetic decât dacă legăm, legăm pe acesta de sectorul ITNC. Dar, în ciuda euforiei care, pe care o registrăm și în ciuda nevoii de a avansa, pentru că suntem în concurență cu americanii și trebuie să-i ajungem din urmă, eh, vreau să nu fim orbi în fața eh, avantajelor tehnologizării societății. Întrebare criza financiară, vedem că s-a soldat cu o oarecare pierdere a controlului, vedem că uh, ne-a arătat că o oarecare pierdere a controlului asupra tehnologiei a dus la această situație nefavorabilă. Și atunci întrebarea este, nu credeți că ar trebui totuși să păstrăm controlul uman asupra tehnologiei și informației în continuare și să renunțăm la euforie? Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, apreciat foarte mult uh, prezentarea pe care ați ținut-o. Întrebarea mea se referă la mașinile electrice. Mi se pare că a fost foarte simbolic ceea ce a spus președintele dumneavoastră când a vorbit despre mașinile electrice. A spus că suntem în întârziere cu 2 ani față de țările terțe care produc uh, mașini electrice. Deci suntem uh, cumva în urmă. Ambiția dumneavoastră este una care va duce doar la încurajări, veți încuraja industria europeană să miște cât de cât și să vină cu o mașină inovatoare acționată electric sau chiar aveți intenția de a lansa negocieri cu centrele de creație unde există astfel de tehnologii și care, din păcate, s-au delocalizat în țări terțe. Danke, colegul Pagitis. Domnul Pagitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė, taip pat norėčiau pasveikinti su... Mulțumesc, stimate domnule ministru, vreau să vă felicit uh, pentru programul acesta ambițios. Vă urez mult succes cu implementarea acestuia. astfel încât la final să fim mai competitivi în sectorul energetic. Vreau să vă adresez însă o altă întrebare dintr-un alt domeniu. Cred că criza financiară a afectat cel mai mult statele din estul Europei. Foarte multe firme sunt închise în aceste state, firme mici, investițiile scad pe zi ce trece și se, aceste lucruri duc la o creștere a ratei șomajului. Vreau să vă întreb ce fel de măsuri ați prevăzut pentru această situație, pentru combaterea acestei situații, astfel încât firmele mici, IMM-urile din Estul Europei să aibă competitivitate în continuare. Vă mulțumesc, spune președintele. Domnule ministru, acestea au fost toate întrebările. Acum aveți doar 15 minute la dispoziție pentru a răspunde într-o, într, -o, într -o oarecare măsură. Va fi dificil. Aveți cuvântul. Intentaremos eh, un ejercicio de eficiencia. Voi încerca să fiu eficient, nu trebuie să încurajăm doar eficiența energetică, voi uh, face și eu același lucru, voi încerca să grupez întrebările. Vă mulțumesc pentru tot interesul dumneavoastră. Mm, proiectul privind autovehiculele electrice este unul care vă interesează, dar va fi dificil pentru că acest proiect nu va avea succes pentru că Comisia, Parlamentul sau guvernele statelor membre uh, îl doresc, uh, nici pentru că industria automobilelor sau industria producătoare de energie îl uh, doresc. Succesul poate fi garantat numai dacă cetățenii aderă uh, la acest proiect, dacă doresc aceste autovehiculele. Și deci obiectivul nostru principal trebuie să fie tocmai acela de a suscita interesul cetățenilor. Și de aceea trebuie să informăm în legătură cu avantajele pe care le oferă uh, un astfel de autoturism trebuie să le explicăm uh, că este un proiect interesant uh, pentru propriul portofel, uh, pentru țara lor, dar și pentru viitorul planetei. Și dacă reușim să-i convingem de asta, vom fi reunit așii necesari pentru a câștiga partida. Deci, și pariul va fi cu siguranță câștigat dacă vom avea atâtea cărți bune. Deci, dacă cetățenii doresc acest proiect, bineînțeles, aceste vehicule trebuie să fie disponibile, accesibile și posibilitatea de acces la sursa de energie pentru a reîncărca bateriile trebuie să fie oferită. Dacă într-o bună zi tot parcul autovehiculor din Spania ar fi electric, asta ar însemna uh, că vom uh, obține um, un uh, câștig la nivelul mediului echivalent cu plantarea a 4500 de milioane de copaci. Asta dacă toate autovehicule din Spania ar fi electrice peste 50 sau 60 de ani. Deci, este o politică de mediu care ar obține rezultate pe care nicio altă politică astăzi nu le-ar putea obține. Este o politică care ar oferi și alte avantaje în domeniul securității energetice, în domeniul dezvoltării industriale, pentru de aceea Uniunea Europeană trebuie să investească în domeniul, acest domeniu industrial. Mai ales dacă nu dorim să ne depășească țările din Asia, care mm, investesc și ele mult în domeniul industrial și în inovații, pentru că um, se vor putea dezvolta astfel noi tehnologii uh, ale comunicației și informației. Deci, cu cât dorim mai mult să mizăm pe autovehiculele electrice, cu atât ne dăm seama că uh, vor apărea dificultăți pentru ca acest proiect să devină realitate. În Spania, obiect obiectivul, uh, știm că astăzi șapte milioane de autovehicule ar putea fi uh, legate la rețea dacă bateriile sunt încărcate noaptea, rețeaua ar putea suporta șapte milioane de vehicule electrice. Deci, astfel, cu aceste prize uh, pentru reîncărcarea bateriilor, bineînțeles e nevoie de tehnologii de încărcare a bateriilor, dar trebuie și încurajată încărcarea lor noaptea. Astfel, se vor reduce costurile întregului sistem. Și, deci, toată lumea, chiar și cei care sunt împotriva va, autovehiculelor electrice, vor face, va face economii, pentru că prețul uh, energiei electrice va scădea și Astfel se va putea dezvolta un potențial enorm al Uniunii Europene. Astfel vom, ne vom face în așa fel încât să nu rămânem în urmă în ceea ce privește rețelele inteligente care, aplicate um, vehiculelor, ar putea avea efecte benefice, dar pentru asta e nevoie de eforturi, nu doar pentru tehnologiile de încărcare a bateriilor, ci și trebuie să armonizăm politicile de sprijin uh, pentru a încuraja achiziționarea acestor uh, vehicule electrice și uh, inventarea lor, dezvoltarea lor. Deci, e nevoie de um, punți între diferitele sectoare industriale. Acestea trebuie să coopereze pentru a dezvolta vehiculele electrice. Există și riscul legat de securitatea aprovizionării cu energie, pentru că astăzi nu putem spune că putem să uh, fabricăm uh, bateriile necesare în Uniunea Europeană. Suntem dependenți încă de exterior și uh, trebuie să abordăm problema acestei dependențe. Vom discuta despre toate acestea la San Sebastian și uh, în urma acestor discuții uh, sperăm să avem un document cu orientări generale și cu ajutorul Comisiei sper că vom putea um, redacta o comunicare rapidă pentru Consiliul de Concurență în legătură cu cărbunele. Când vorbim despre cărbune autohton, e vorba de cărbune din Uniunea Europeană. Nu am înțeles de ce faceți eh, diferența între cărbunele din Spania și cel din Polonia. Există oare o diferență între ele? E, e cărbune și gata. Cărbune european. Și Dacă vorbim despre cărbune autohton, înseamnă că este vorba de despre cel extras în Uniunea Europeană. Așteptăm propunerea Comisiei în legătură cu acesta. În Spania uh, dorim să investim în capturarea și stocarea dioxidului de carbon. Bineînțeles, nu uităm aspectele sociale ale acestor propuneri și vom ține cont de ele în noul regulament. Sperăm, după cum spuneam, că uh, comunicarea, propunerea Comisiei va fi disponibilă rapid și um, Consiliul va avansa în consecință. Domnul Odi a vorbit despre posibilele incoerențe eu cred că dialogul trebuie încurajat între diferitele portofolii uh, din comisie. Bineînțeles, e greu să se armonizeze portofoliile din ministerele diferitele state membre. Lucru greu de făcut. Și suferim cu toții de pe urma acestor diferențe și uneori a trebuit și eu să lucrez cu 2-3 omologi într-un stat membru pentru că portofoliile lor pentru industrie, telecomunicații, comerț și așa mai departe. Într-adevăr, ar fi bine să avem o armonizare ale portofoliilor, dar uh, cred că, în primul rând, trebuie avantajat uh, și promovat dialogul. Nu cred că trebuie neapărat să lucrăm uh, cu compartamente etanșe, din potrivă. Dar sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți uh, că pot apărea dificultăți, dar trebuie să încurajăm, deci, dialogul. Nu știu cât timp mai am la dispoziție, domnule președinte. Uh, nu am uh, un cronometru în fața mea. Ați vorbit despre piața iberică. Bineînțeles, el funcționează ca piață unică. Am făcut eforturi mari de armonizare a acestei piețe. Uh, Peninsula Iberică are probleme de conectare cu restul continentului pentru că aceasta trebuie să se facă obligatoriu uh, prin intermediul Franței. Avem uh, um, acum o interconectare din punct de vedere al rețelei electrice cu Franța. Domnul Monti, din partea franceză, a dorit această interconectare. Este prima dată când o obținem din, de la Franco încoace pentru Spania. E vorba de interconectarea rețelelor uh, spaniole și portugheze cu uh, rețeaua europeană. E vorba de interconectare uh, care uh, Uh, era în proporție de 3% mai de mult și acum am trecut la 6%, dar și nu ne vom opri aici. Trebuie să avantajăm interconectarea și trebuie să pariem pe mai bună interconectare pentru că este un element care ne va permite să facem economii și să facem în așa fel încât prețurile să scadă pentru că concurența va fi mai mare. Astfel uh, putem oferi garanții și consumatorilor, cetățenilor. În ceea ce privește interconectarea cu Portugalia, avem uh, linii în construcție. Ele ar trebui, vor trebui, sperăm să fie gata în 2014 și pentru gaz, de asemenea, vom uh, avea o interconectare prin construcția unui nou uh, gazoduct pentru zona de nord. Mai am puțin timp la dispoziție. Aș fi vrut să menționez, să menționez și proiectul Nabucco. Obiectivul uh, acestuia este diversificarea căilor de aprovizionare. Noul gazoduct va crea un nou uh, coridor uh, de furnizare a gazului și deci uh, ne va oferi o securitate sporită în aprovizionare. Tehnologiile mm, de comunicare și tehnologiile informaționale. Ehm, ne confruntăm cu o rețea globală. Domnul Șimanski a spus că anumite țări din estul continentului nu pot avea acces la toate serviciile electronice, dar structura este una globală, fără frontiere și este din ce în ce mai dificil să ehm, se blocheze accesul. Obiectivul nostru este dezvoltarea unei piețe unice digitală, piață deschisă, după cum a spus și doamna Thompson, trebuie să se țină cont de drepturile cetățenilor la servicii universale. Și um, proiectul privind banda largă uh, cu trafic de 1 mega pentru 2011 a fost adoptat. Sperăm că această propunere va fi discutată și inclusă în strategia de la Granada. În ceea ce privește obiectivele cantitative în domeniul eficienței energetice, nu e simplu, pentru că diferitele state membre pornesc de la niveluri diferite. Trebuie să maximizăm uh, posibilitățile întreprinderilor de a furniza servicii uh, legate de piața energiei în Europa, este important uh, să permitem uh, sectorului construcțiilor să-și realizeze obiectivele de ocupare și durabilitate. Obiect, uh, întreprinderile în domeniul uh, întreprinderilor uh, din domeniul energetic în Statele Unite au avut succes și trebuie și noi să pariem uh, pe aceleași uh, obiective în Uniunea Europeană, fie ele obiective cantitative, fie de alte tipuri. Așteptăm propuneri cu interes, dar nu e ușor pentru că se pornește de la niveluri diferite. Trebuie ca cetățenii și administrația publică din statele noastre, consumatorii de energie, trebuie să conștientizeze potențialul pentru viitorul Uniunii Europene. E vorba de economii de energie, cea mai mare posibilitate pentru viitor. Trebuie să continuăm uh, și noi, președinția spaniolă, vom continua să lucrăm în această direcție și cred sincer că eficiența energetică trebuie să aibă un rol fundamental de jucat. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor pentru întrebări și observații și pentru răbdare. Mulțumesc! Vă mulțumesc, vă mulțumesc și eu, mai ales că ne-ați permis să respectăm timpii alocați. Sunt sigur, domnule ministru, că ne vom mai vedea și cu alte ocazii și că vom uh, ajunge cu, la rezultate pozitive cu proiectele noastre, astfel încât o să avem uh, succese. Vă doresc mult succes pe mai departe în timpul preștinției spaniole.